Colleagues, can I uh, bring the meeting? Stimați colegi, haideți să începem ședința noastră de astăzi. În primul rând, îi urez bun venit fostului nostru coleg, Luis Stockman. Bine ai venit! adoptarea proiectului de ordine de zi. Presupun că ordinea de zi este aprobată, astfel încât trecem la procesul verbal al uh, întâlnirii din 1 și 2 decembrie 2009. Consider că și acest proces verbal a fost adoptat, fără observații. Vă mulțumesc foarte mult. Vă reamintesc că această reuniune se transmite pe internet. Vă reamintesc și că miercuri se va schimba sala acestei reuniuni. Însă vă voi reaminti din nou de acest lucru. Uh, ne vom muta în sala ASP 5G3. Următorul punct este schimbul de vederi cu domnul Pachet în legătură cu transportul intern. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mi s-a cerut să vorbesc în numele Comisiei Europene, Direcția Generală Transport și Energie, pentru a vă spune unde ne aflăm în ceea ce privește apele interne, în aspecte care privesc um, criza, economică, a, criza economică actuală. Voi vorbi 5-10 minute și după aceea sunt disponibil pentru a răspunde la întrebări din partea deputaților. Apele navigabile interne fac parte din sistemul de transport european Uh, sunt o cale de, tra- de transport mai puțin folosită decât transportul rutier și feroviar, însă într-un an normal, mai mult de 500 de milioane de tone de marfă sunt transportate pe calea apei, ceea ce reprezintă 140 de miliarde de tone pe kilometru. 5% din transportul terestru, însă este totuși o cifră semnificativă. 5% este cifra totală la nivelul Uniunii Europene. În mod clar, în anumite zone ale Uniunii Europene, de asemenea că nu, din cauza că nu tot, toate statele membre beneficiază de un asemenea sistem de transport, deci în unele regiuni eh, proporția este mai mare și acesta este cazul în, sta, în cazul țărilor de jos, unde navigația pe apele interne reprezintă 40%. Există 30.000 de de angajați, cei mai mulți independenți, în mai multe mii de companii, cele mai, cel mai des eh, companii familiale există un avantaj comparativ. Uh, transportul tradițional pe apele interne este transportul de volum mare de marfă pe distanțe mari, însă în ultimii 10 ani apare un trend de uh, transport de containere, care până în momentul crizei creștea în fiecare an cu în jur de 20%. Deci, o formă de transport care se bucură de succes. Apele navigabile interne sunt eficiente din punct de vedere al costului, al energiei, din cauza emisiilor scăzute. După cum spuneam, 5% din transportul total terestru și uh, reprezintă mai puțin de 1% din emisiile totale ale sectorului de transport. Deci economisirea de emisii este una foarte bună. De asemenea, există o capacitate uh, suplimentară. Uh, există și rute congestionate, cum ar fi uh, Rinul, Dunărea sau Ronul. Nu există constrângeri în ceea ce privește capacitățile transmodale Eh, însă există capacități considerabile. Este un mod de transport pe care Uniunea Europeană l-a recunoscut de mult ca fiind important și eficient și, după cum am spus în Cartea Albă din 2001, care a fost revizuită în 2006, căile navigabile interne trebuie să fie susținute și este de dorit ca proporția din piața de transport să crească. S-a spus și în 2001 și 2006 pentru că, că, pentru, că potențialul acestor căi navigabile interne ține de integrarea sa și de potențialul de uh, conlucrare cu alte moduri de transport. Acest, aceasta este și abordarea urmată de Comisia Europeană în uh, revizuirea politicii TEN-T și abordarea este, ar fi aceeași chiar dacă căile, aceste căi navigabile nu ar fi atât de dezvoltate. Aceasta este și abordarea care stă în spatele uh, atitudinii uh, revizuirii din 2009. În spatele acestui cadru de politici există o acțiune continuă de susținere a căilor navigabile, programul NAIADES, ce include măsuri de coordonare legislativă și de susținere în cinci domenii, condiții de piață, imaginea și conștientizarea sectorului, precum și infrastructura. Programul continuă în aceste domenii va continua până în 2013 și vom avea o evaluare intermediară a acestui program. Nu am niciun dubiu că cadrele următoare pentru transport și TNT vor include căile navigabile interne ca un mijloc principal de transport. Acum în legătură cu criza economică și impactul său asupra sectorului. Criza financiară și economică a afectat industria transportului uh, nediscriminatoriu, atât transportul rutier, feroviar, cât și maritim au fost afectate, a scăzut volumul uh, mărfii transportate între 20 și 30%, ceea ce a corespuns și unei uh, scăderi a venitului. sectorul apelor navigabile interne este afectat în special de uh, criză datorită structurii sale și uh, datorită faptului că aceste firme, după cum spuneam, sunt uh, întreprinderi mici sau micro-întreprinderi. Acestea au fost afectate sever în timpul crizei economice. Acest sector a simțit eh, consecințele scăderii volumului de, în domeniul transportului și au apărut probleme în ceea ce privește accesul la credit și la finanțare datorită crizei bancare. Acum, multe companii din eh, statele membre cu căi navigabile interne se confruntă cu crize de lichiditate și în jur de 60% din companiile din Olanda se confruntă cu probleme de plăți, începând cu septembrie anul trecut. Și acest procent uh, este în creștere. În aceste circumstanțe, statele membre au intervenit prin acțiuni corespunzătoare. Ceea ce s-a întâmplat s-a întâmplat în toate uh, statele membre prin planul de redresare din 2009 și care a fost coordonat la nivel european prin planul european de redresare economică. În sectorul căilor navigabile interne, impactul a fost simțit diferit în funcție de sectorul de piață. Există două sectoare principale, uh, mărfuri uscate și lichide. Impactul este foarte uh, Uh, diferit în aceste două sectoare, segmente, însă există și diferențe între statele membre. Aceste state sunt țările de jos, Germania, Belgia, Franța și Austria. Imaginea este așadar complexă în sector și în aceste cinci state membre. Statele membre cel mai serios afectate de criză uh, în domeniul căilor navigabile interne este, sunt țările de jos, statul membru cu cea mai mare flotă, unde industria are o importanță uh, majoră pentru sistemul de transport. Ceea ce a făcut ca criza să fie mai dificil de rezolvat a fost că în jur de 160 de uh, vase noi au fost comandate înainte de criză. Acestea sunt construite acum și vor fi introduse în funcție în 2010 pentru companii din Olanda. Aceste noi capacități se vor adăuga capacităților deja existente, care uh, sunt deja capacități suplimentare datorită cererii scăzute. Astfel a fost informată Comisia în legătură cu o distorsionare potențială a pieței și s-a cerut ca Comisia să ia în vedere măsuri uh, corespunzătoare de întreprins. Acum uh, analizăm situația cu statele membre implicate în criză. Am avut o audiere în noiembrie în legătură cu efectele crizei asupra căilor navigabile interne, unde au participat 100 de persoane care reprezentau um, sectorul vizat. După aceea, o întâlnire a uh, Comisiei pentru Căi Navigabile Interne din partea statelor membre în 7 ianuarie. Rezultatul a fost că majoritatea statelor membre împărtășesc părerea că criza actuală, chiar dacă afectează sectorul căilor navigabile interne uh, nu poate fi văzută ca o uh, criză structurală, ci ca o criză ciclică ce afectează toate modalitățile de transport. În acest context, măsurile structurale, cum ar fi uh, eliminarea vaselor sau regula vechi pentru nou, nu sunt soluții bune în contextul analizei economice. Însă, pentru a lua în considerare măsuri corespunzătoare și pentru a răspunde cel mai bine la această situație pe termen scurt, s-a înființat un grup de lucru cu toate statele membre implicate, cu Comisia Rinului, reprezentanții uh, sectorului căilor navigabile și Comisia în următoarele săptămâni va examina măsurile posibile pentru a ajuta redresarea acestui sector pe cât de curând posibil. Comisia este, bineînțeles, disponibilă și uh, va informa comisia noastră, dumneavoastră în legătură cu această activitate. Vă mulțumesc, domnule Paghe. Acum dau cuvânt dau cuvântul domnilor deputații în numele grupurilor. Din partea PP, domnul Kuhn. Simpson, liebe Kolleginnen und Kollegen, Domnule președinte Simpson, stimați colegi, în ceea ce privește situația din Europa, în mod clar acest sector a fost afectat și acum e timpul să acționăm. Transporturile de marfă au scăzut între 20 și 30 de procente în ultima jumătate de an. Acest lucru înseamnă că, în special, IMM-urile se află acum în niște condiții economice foarte nefavorabile, trebuie plătite creditele și din cauza și nu doar criza este de vină, a fost și o iarnă foarte grea, așa că transportul de marfă a fost foarte afectat. De aceea, noi ne dorim ca acest sector al transportului, și anume cel al căilor navigabile interne, să fie cel pentru care să se lucreze mai mult, pentru că este cel în care emisiile de dioxid de carbon sunt cele mai reduse și acest sector trebuie sprijinit. Statele membre, împreună cu Comisia Europeană, trebuie să își dea seama că acum ne aflăm în fața unei situații foarte nefavorabile pe piață. Și acest lucru înseamnă că e nevoie de niște măsuri neobișnuite. Trebuie să reflectăm și să ne gândim. Există o mare nevoie de transport de marfă care încă nu este acoperită și acum trebuie să vedem ce se poate face, mai ales pe perioada crizei, astfel încât și um, prețurile să fie aduse la zi, astfel încât să nu existe practici de dumping în ceea ce privește transportul de marfă. colegul nostru a vorbit despre faptul că e nevoie de noi regulamente, dar ar putea să fie niște instrumente uh, foarte bune. Dacă se dau noi nave în folosință și care în următorul sezon vor putea chiar să opereze, trebuie să vedem la nivel european dacă într-adevăr putem oferi un fel de uh, subvenții pentru a revitaliza acest sector. Navele vechi care vor trebui să fie scoase din transport. IMM-urilor trebuie să li se dea șansa să poată să intre pe, să concureze pe piață. Punctul următor. Și la nivelul Uniunii Europene, IMM-urile trebuie susținute și putem să facem acest lucru dacă ne folosim de mijloace comunitare pentru a îi sprijini și să ne asigurăm, desigur, că nu este afectată concurența. Statele membre și împreună cu Comisia Europeană trebuie să discute despre aceste lucruri și împreună cu grupul de lucru să vină cu un plan de acțiune care va, fi, va trebui să fie pus în aplicare și în țările de jos, și în Germania, și în Franța, problemele sunt foarte mari, situația economică e foarte problematică și nu se mai poate continua așa. Germania a început de deja să lucreze în ceea ce privește creditele și să sprijine IMM-urile astfel încât să poată să dispună de lichidități, dar e nevoie și de noi investiții. Și de aceea ne dorim ca această situație rea în care se află căile navigabile interne să fie discutată intensiv. Mm. <coughs> Mulțumim, domnule Kuhn, acum din partea grupului uh, democraților socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Acum ne confruntăm cu o criză, poate că va fi o criză pe termen scurt, dar în același timp e o provocare pe termen lung, o provocare în ceea ce privește piața. Căile navigabile interne pot să joace un rol pozitiv pe termen lung pe piață. Dacă nu ne ocupăm așa cum trebuie de această criză, atunci ar putea să apară următorul pericol. Acest sector va putea fi foarte dezavantajat și ar putea să-și piardă cota de piață. Iar acest lucru ar afecta scopurile noastre pe termen lung. Vă amintiți că acest sector deține doar 5% în ceea ce privește transportul terestru în Uniunea, Euro- Uniunea Europeană, dar, de fapt, reprezintă doar 1% din acest sector. Cred că și acest lucru trebuie menționat. La fel cum a spus și domnul Kun și eu sunt de părere că trebuie să ne ocupăm de această problemă, mai ales, cum ați spus și dumneavoastră, că acest, în acest sector sunt foarte multe companii mici care lucrează exact în acest sector. Așa că ei vor fi cei care vor suporta consecințele. Dacă afacerile scad cu 30, 40, 50 de procente, ei sunt cei care suferă. Criza a izbucnit abia de un an. Ați uh, menționat deja că au avut loc diferite reuniuni și că există și un grup de lucru. Însă eu am impresia că timpul este foarte scurt. Dumneavoastră, ca și comisar, aveți drept de inițiativă. Ar trebui să veniți cu niște măsuri și să spuneți care ar fi măsurile bune. Însă eu aș dori să aud exact ce fel de măsuri ați propune dumneavoastră grupului de lucru astfel încât să putem să ieșim din criză și să îi ajutăm pe oameni să treacă peste această perioadă dificilă. Astfel încât să putem spera la niște vremuri mai bune așa că aș dori să știu mai multe despre cum intenționați să acționați. Ați spus că nu este o criză structurală și am ținut cont de acest lucru, însă vreau să știu ce intenționați să propuneți. Fără îndoială ne confruntăm cu o criză și foarte mulți oameni au probleme, așa că poate aș putea să primesc un răspuns la această întrebare. Cred că acest lucru ne-ar ajuta. Vă mulțumesc! Mulțumesc din, acum din partea grupului ALDE. Coordonatorul nostru va vorbi întâi și după aceea voi lua eu cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Cred că este destul de clar că în ceea ce privește căile navigabile interne mai trebuie rezolvate multe lucruri știu că nu vorbim azi pentru prima oară despre acest lucru și că în continuare va mai interveni acest subiect. E nevoie să li se acorde atenție acestor căi navigabile interne în care emisiile de dioxid de carbon sunt foarte scăzute. Mai ales în ceea ce privește căile navigabile interne, care din care fac parte și porturile foarte mari, aici există multe capacități care nu sunt folosite la capacitate maximă. Și tocmai de aceea cred că trebuie să ne preocupe această, aceste probleme și și eu aștept propunerile din partea Comisiei. Ce se poate face? Să, ajutăm, să ajutăm și companiile din acest sector și pe cele de pe căile navigabile interne și de asemenea să vedem cu ce fel de dezvoltări am putea veni astfel încât uh, situația să fie îmbunătățită. Există o capacitate care poate fi exploatată atât uh, din punct de vedere economic cât și ecologic. Mulțumesc acum din partea verzilor nu ne confruntăm doar cu o criză în uh, sistemul de transporturi, ci și o criză financiară și economică și aceasta ne afectează pe toți. De exemplu, în Germania există programul Rabla pentru mașini. Bineînțeles, industria producătoare de automobile a fost ajutată pe termen scurt, însă mai există în continuare probleme. De, mai există și probleme diferite. De exemplu, o familie care dorește să-și cumpere o mașină uh, a intrat acum câțiva ani în acest program pentru că atunci era profitabil, dar în același timp o astfel de familie dorește să-și cumpere mobilă de bucătărie, de exemplu, și, și, în acel, și acolo sunt probleme. Cred că am, uh, am spus deja despre exemplu din Marea Britanie și câte, uh, câte tone de carne de porc sunt exportate în Europa și că acestea ar putea fi oprite fără să observe cineva. Însă ce se întâmplă când vorbim despre căile navigabile interne? Este într-adevăr un sistem care este ecologic, și asta, bineînțeles, dacă sunt respectate standardele ecologice. Însă, acesta este un transport în care sunt multe taxe care nu se plătesc cum se întâmplă, de exemplu, în cazul uh, căilor feroviare, unde se plătesc aceste taxe. Am văzut și un tabel cu situația și dezvoltarea ei în ultimii ani. În Germania, cred că a avut loc o înjumătățire a transporturilor pe căile navigabile interne și consecințele se simt. Dacă există probleme în acest sector și rețeaua e deja foarte mare, vor rămâne niște destinații în care nu mai ajunge acest transport și atunci apar și problemele. Anul trecut, timp de 200 de zile pe an, nu s-a putut uh, circula pe Elba din cauza nivelului apelor. Fie era prea mare, fie prea, prea mic și aceste lucruri trebuie luate în considerare. Emisiile de dioxid de carbon sunt într-adevăr mici, Știm că există și uh, unele, uh, unele nave care poluează mult. Acum situația se mai îmbunătățește și pe nave și în porturi, însă trebuie să... și situația e mult mai bună dacă facem o comparație între transportul naval și cel rutier. Țările de jos sunt cele care au fost afectate cel mai mult. Aici aș vrea să văd niște cifre concrete. În Germania știu că 80% din transportul naval se desfășoară pe Rin. Da, e un uh, râu foarte mare, adânc, are acces la Marea de Nord și la Marea Nordului și de acolo la Atlantic. 80% din transportul naval din Europa se desfășoară pe Rin. Și trebuie să vedem atunci spre ce alte locuri trebuie să ne concentrăm. Credem că vom putea să, lăsăm, să, să se va putea să se circule pe fiecare râu din Europa în următorii ani. Trebuie să vedem ce, ce putem să facem pentru IMM-uri, astfel încât să intre pe piață pentru că în acest sector e clar că dacă situația rămâne așa, doar cei mai puternici vor supraviețui. Aș dori să-mi răspundeți la aceste lucruri și să vedem cum putem să acționăm. E clar nevoie de ajutor, de sprijin, nu doar în ceea ce privește căile navigabile interne, ci și în ceea ce privește transportul, fe transportul feroviar. Aș dori să știu care sunt propunerile dumneavoastră concrete în acest sens, pentru că și dacă n-ar fi existat criza economică, deja acest sector pierdea foarte mult. Mulțumesc, Michael. Și acum domnul Ja, dank u wel, voorzitter. Daar. Unul din lucrurile spuse de colegul meu a fost următorul. Uh, criza este una ciclică, mai degrabă ciclică decât structurală. Însă, orice fel de criză care uh, afectează căile navigabile este una structurală. căile navig- criza din, de pe căile navigabile interne înseamnă, de fapt, altceva. O navă maritimă are o durată de viață mult mai mare decât, spre exemplu, un camion. Iar acest lucru înseamnă următorul fapt. În anii 90 s-au luat două măsuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește renunțarea la anumite nave, care nu mai corespundeau. Acest, uh, această metodă a fost finanțată uh, din, într-un fond, un fond care a fost uh, construit chiar în acest sector al căilor navigabile interne. Federația care reprezintă aceste companii a scris comisiei și a spus următorul lucru. Criza este foarte gravă și cele două instrumente care erau folosite până acum ar trebui să fie activate din nou, cele care existau în anii 90. Eu cred că această sugestie este una foarte bună pentru că există aceste caracteristici specifice în ceea ce privește căile navigabile interne și deja observăm că ele au început să scadă foarte mult. De asemenea și în ceea ce privește transportul de marfă. Colegul meu a spus acum că majoritatea statelor membre nu vor neapărat să ia niște măsuri pentru că nu e o criză structurală. Dar eu spun că prin definiție criza este una structurală și de aceea trebuie luată în considerare aceste măsuri. Comisia are și ea o responsabilitate proprie. Acum trebuie să răspundă guvernului țărilor de jos și să spună ce are de gând să facă. Da, este foarte bine să avem un grup de lucru. Însă acum 90% dintre companii nu pot să își onoreze plățile. Probabil că cifra reală este una și mai mare. Așa că faptul că vom continua să discutăm, să avem multe reuniuni, nu e suficient. Trebuie să analizăm din nou cele două instrumente care există deja și să ne mișcăm cât mai repede putem pentru a ajuta acest sector. În următoarea jumătate de an, tot mai multe companii vor întâmpina dificultăți și vor ajunge la faliment. navele vor fi vândute la jumătatea din valoarea lor și criza se va agrava și mai mult. Deci e nevoie să acționăm acum. Întrebarea mea e următoarea. Cum veți răspunde guvernului țărilor de jos? Sfatul meu este să acționați acum, astfel încât acest sector să nu dispară. Vă mulțumim! Mulțumesc! Mulțumesc! În primul rând, Aș dori să vă mulțumesc pentru că ați pus pe ordinea de zi acest subiect la cererea mai multor participanți. Evident, Parlamentul și Comisia trebuie să fie conștienți de problemele majore cu care se confruntă căile navigabile interioare. Antevorbitorii mei au spus, au făcut observații foarte bune pe marginea acestui subiect. și acest subiect este important tocmai datorită trăsăturilor particulare ale acestui sector, pentru că în momentul de față, din cauza crizei, chiar și afacerile, companiile sănătoase vor fi afectate. Și asta înseamnă că, până la urmă, va exista o problemă structurală gravă, pentru că atunci când vom începe să ieșim din criză, căile navigabile interioare vor fi atât de slăbite încât rolul important pe care doream să-l jucăm în transportul durabil nu va fi, de fapt, posibil. Și acest lucru va fi rău nu doar pentru căile navigabile, ci și pentru uh, sectorul de mediu și sectorul transporturilor. Și tocmai din cauza faptului că și firmele sănătoase vor fi afectate în, uh, din cauza acestei crize, tocmai de aceea este important să luăm măsuri. Înțeleg că Comisia dorește să întreprindă asemenea măsuri, dar când vom vedea și rezultatele, pentru că vorbele nu sunt rezultate în sine. Știu că aici, în cadrul comitetului, în cadrul comisiei noastre, am uh, subliniat de mai multe ori importanța acestui sector și tocmai de aceea ne bucură inițiativa comisiei, dar acum când analizăm uh, uh, prospectele, realizăm că nu s-au înregistrat suficiente succese în acest domeniu n-am văzut niciodată un program adevărat și real pentru căile navigabile interioare și acest lucru este important dacă dorim sănătatea sectorului. Mă bucură faptul că noul comisar Calas, care cu siguranță va face parte din Comisia Barroso II, s-a angajat deja să realizeze o revizuire și un raport pe care să-l uh, prezinte uh, Parlamentului și acest lucru cred că este important dacă discutăm viitorul sectorului. Dar trebuie să avem rezultate cât mai curând, pentru că este important să luăm măsuri cât mai uh, rapid, astfel încât să avem o criză cât mai scurtă. Și sunt, curio- sunt curios să aflu exact care sunt măsurile pe care le vizează Comisia și când vom putea discuta rezultatele. Vă mulțumesc, doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să întreb uh, Comisia uh, dacă știe care a fost numărul de concedieri, de disponibilizări din acest sector. Sunt foarte multe întreprinderi care au concediat sute de angajați Uh, nu tiu în ce măsură ele au beneficiat de fondul european de globalizare uh, i de fondul uh, social european câte întreprinderi s au desfiinat de asemenea în sector i legat de acest lucru a dori să vă întreb ne am propus să avem nave mai ecologice. ne am propus să avem uh, nave mai uh, ecologice uh, ne am propus să avem carburani mai puin poluani utilizai pe apele interioare. în acelai timp ar trebui ca din strategia viitoare a comisiei să în ea să găsim simplificarea procedurilor măsuri mai în favoarea întreprinderilor mici i mijlocii mă refer aici la programul naiades i la programul marco polo i i nu în ultimul rând uh, măsuri pentru modernizarea porturilor dezvoltarea sistemelor logistice din porturi i asigurarea intermodalităii. i ultimul lucru pe care a dori să l menionez este strategia ue două mii douăzeci în care politica transporturilor la nivel european ar trebui să, fie, să ocupe un rol uh, important circulator uh, european Uh, și de asemenea să vedem ce pondere va avea uh, transportul fluvial. Și nu în ultimul rând așteptăm din partea viitoarei comisii, evident, un uh, plan de acțiune și un program de lucru foarte ferm, cu termene, cu resurse financiare, astfel încât despre ceea ce discutăm astăzi aici să avem garanția că împreună cu viitoarea comisie vom putea ca aceste obiective să devină realitate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ticău. Doamna Haneș. Ik moet zeggen, de vertegenwoordiger van de commissie begon treffend met zijn analyse toen hij zei... Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei a avut perfectă dreptate atunci când a spus că criza economică afectează toate tipurile de transport, dar în special căile navigabile interioare din cauza trăsăturilor specifice. Cifrele noastre arată, pentru septembrie 2009, arată că 60% din angajamentele de, din firme au uh, probleme în a-și onora plățile. Dar aceasta este o cifră destul de veche, acum am ajuns aproape de 90%. Vorbim aici despre un grup de lucru și acest uh, lucru mi se pare că înseamnă că, de fapt, Comisia Europeană n-a priceput ideea cred că ar trebui să vă prevalați de toate drepturile dumneavoastră și în special de dreptul de inițiativă. Deci ar trebui să folosim toate instrumentele uh, pe care le avem la dispoziție. Ați spus chiar și dumneavoastră că acest uh, domeniu merită o atenție deosebită și cred că grupul de lucru nu este suficient. Propriul uh, meu guvern încearcă să evite problema înființând un nou grup de lucru. Dar eu doresc din partea Comisiei să ia măsuri, deci să găsească un program, o schemă, înainte ca domeniul căilor navigabile interioare să nu-și mai poată îndeplini uh, rolul pe care l-are de jucat. Și sper că Comisia va veni și cu rezultate, nu doar cu vorbe. Dar atunci când vorbim despre viitorul transportului european, evident, nu va fi prea ușor să ajutăm căile navigabile interioare să joace rolul pe care îl are de jucat. Dar este un mijloc de transport extrem de eficient. Deci, cu sau fără grup de lucru, sper să știm mai multe despre măsurile pe care Comisia intenționează să le propună pentru a soluționa criza din domeniu. Mulțumesc, doamna Anasand. Eh, Mulțumesc, domnule președinte aș dori să vă mulțumesc că avem această dezbatere pe un alt sector care suferă în urma crizei. Mă bucur că discutăm circulația pe căile navigabile interne și nu sectorul rutier, pentru că există și alte sectoare pe lângă cel rutier. Este foarte bine că încercăm să găsim și soluții pentru un alt sector astăzi. Aș dori să susțin ceea ce a spus domnul Van Dalen, uh, care uh, a cerut comisiei să explice de ce această criză este uh, ciclică și nu structurală. O criză ciclică durează 2-3 ani în termeni financiari, deci IMM-urile trebuie ajutate doar pe această perioadă. Sau este vorba de o criză structurală, în, în care moment trebuie să știm, uh, poate nu imediat, pentru că am înțeles că s-a înființat un grup de lucru, însă încercăm să salvăm companiile deja existente și să salvăm locul de muncă al angajaților. Dacă este o problemă structurală, am dorit să știm care sunt planurile comisiei și ce componente uh, pot fi abordate, care poate uh, pot să ne uh, ajute să ieșim din criză. Există și schimbarea climatică și sistemul de căi navigabile interne este afectat cel mai mult de schimbarea climatică, însă schimbarea climatică va avea și un efect asupra uh, fluviilor majore, fluviilor și râurilor mari. Exist, nivelul apelor este mult mai puțin stabil, va trebui să folosim uh, Uh, bărci de tractare sau barje, ceea ce va modifica natura transportului. Cum se vor pune în aplicare aceste măsuri, în afară de primul exercițiu de decomisionare a navelor? Este dificil să se accepte asemenea măsuri radicale atunci când uh, Uh, vrem să avem rezultate, însă în același timp trebuie să ne asigurăm că flotele noastre sunt adaptate la cerințele de mediu. Ce se întâmplă cu fondurile structurale? Se schimbă programele actuale, Naiade și Marco Polo, pentru a putea aduce o finanțare pe termen scurt, pentru a permite sectorului un acces mai rapid la ceea ce există. Și Marco Polo mi se pare că nu a fost utilizat în trecut. Vă mulțumesc, doamna Ayala Sender. Nu mai vrea nimeni să intervină. Aș dori și eu să-mi adaug uh, propriile remarci. Noi vroiam să avem această dezbatere pentru că, în mod clar, din reacția anumitor deputați există o criză gravă în domeniul căilor navigabile interne domnul Van Dalen, doamna Hennes Plashert, au exprimat în mod foarte clar acest lucru atunci când m-au abordat în legătură cu această dezbatere. Preocuparea mea cea mai mare este că, după cum a spus doamna Plashart, este că nu sunt sigur ce vrea să facă grupul de lucru al comisiei și am anumite dubii și voi fi puțin cinic, dar normal în uh, cadrul comisiei, dacă există probleme, se face un studiu. Poate că am trecut de stadiul în care spunem că nu știm ce să facem și trebuie să înființăm un grup de lucru. Însă nu mi este clar care este mandatul acestui grup și ce speră să obțină. Eu aștept mai multe informații cu privire la acest grup de lucru de vreme ce nu sunt expert în uh, căile navigabile interne, în afară de canalul de la Manchester, dacă cineva ne spune că există o criză pe Rin, atunci mă gândesc dacă există o criză pe Rin, ce se întâmplă cu celelalte căi navigabile interne, Dunărea și celelalte uh, râuri, pentru că Rinul este uh, are situația cea mai bună. Deci dacă există probleme la uh, pe Rin, atunci ce se întâmplă uh, cu celelalte căi navigabile? Și membrii noștri olandezi și belgieni ne-au spus ceea ce se întâmplă. Și nicio Uh, bineînțeles că dacă se prăbușesc băncile, toată lumea le susține. Dacă e industria auto, toată lumea este de acord că trebuie să facem ceva. Nu critic aceste decizii, poate că au fost decizii corecte. Însă, atunci când vorbim despre căile navigabile interne sau alte părți ale domeniului transportului, există o reticență și nu se face nimic concret pentru a se ajuta un anumit sector din punct de vedere financiar nu știu ce s-ar putea face, uh, se, poate, se pot introduce mai multe măsuri, dar nu am mai auzit nimic de astăzi care să îmi sugereze că există o idee în pregătire care va ajuta acest sector pe timp de criză. Și mă întreb dacă prin uh, inactivitatea noastră am uh, duce întregul sector la faliment. Acest lucru trebuie să fie evitat. Și primejdia pentru statele membre și pentru comisie este că vom fi acuzați peste câțiva ani că vom cânta în timp ce Roma arde. Sau că ne pieptănăm. Noi chiar trebuie să începem să facem ceva concret, pentru că sentimentul pe care îl am eu acum este că știe toată lumea că există o criză, că există o problemă, însă cei deștepți sunt cei care ne vor spune ceea ce trebuie să facem pentru a opri această criză, ceea ce trebuie să facem pentru a ajuta sectorul navigației interne. Și până în acest moment nu am auzit nimic. Deci poate puteți să ne spuneți ceva mai mult în legătură cu ceea ce putem face pentru a ajuta acest sector în acest moment extrem de dificil, care, nu, uh, care situație nu este ajutată deloc nici de situația climatică, însă există domenii unde noi, Uniunea Europeană, putem ajuta pentru a uh, ajuta sectorul să treacă peste acest, acest moment dificil. Așa încât vă fac o pledoarie, vă rog să ne dați uh, puțină speranță. La începutul intervenției dumneavoastră, uh, ceea ce ați spus nu ne-a dat niciun fel de speranță. Deci sper că uh, veți putea să ne spuneți ceva mai mult acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc pentru comentarii și întrebări. Nu sunt sigur, domnule președinte, că în 5 sau 10 minute care îmi rămân vă voi putea acorda speranța de care aveți nevoie. Însă voi încerca să vă prezint procesul așa cum a fost examinat de către administrațiile de statele statelor membre, uh, de mine și de către colegii mei din comisie. O parte dintre răspunsuri țin de comisar și de comisarul desemnat. Bineînțeles că uh, acest subiect al căilor navigabile interne va fi uh, unul dintre cele mai urgente care vor fi discutate în noua comisie. Uh, am o problemă pentru că sunt de acord cu aproape tot din ceea ce s-a spus, în special cu faptul că sectorul căilor navigabile interne este unul foarte important pentru echilibrul și existența sectorului de transport în, în contextul unui sector de transport integrat, unde toate modalitățile de transport pot să conlucreze. Însă multe din inițiativele luate la nivel comunitar, împreună cu statele membre, Uh, speră să conecteze aceste căi navigabile cu alte modalități de transport. Aceasta este o perspectivă pe termen mediu și lung pentru ca aceste căi navigabile să aibă un rol mai integrat. Pentru a spune lucrurilor mai clar, Comisia Europeană constituie că aceste căi navigabile sunt un punct de plecare pentru rețeaua de uh, transport din viitor, uh, rețeaua EUCON, care a fost discutată în această comisie. Această rețea va pune accentul și pe punctele de conectare intermodală, inclusiv porturile, care sunt punctele de intrare în sistemul de transport comunitar, și de asemenea porturile interne, care vor reprezenta o prioritate în politica integrată de transport viitoare și viitoarea rețea core. Încercăm să folosim conceptul de coridoare verzi, un coridor verde construit în jurul un, unei căi navigabile interne. Este un punct de început de necontestat uh, foarte important pentru a avea uh, un uh, proiect bun. Și uh, vom încerca să facem, să bazăm aceste coridoare verzi pe căile navigabile interne. Pentru a vă răspunde la întrebări, căile navigabile interne rămân pentru Comisie și pentru statele membre o ambiție datorită calității intrinsece a modalității de transport. Domnul Kramer are dreptate când uh, spune uh, că există și anumite neajunsuri ale acestui mod de transport în ceea ce privește emisiile. Însă există și oportunități semnificative pentru transport uh, mai verde și mai eficient și cu emisii scăzute. Acestea fiind spuse, Comisia este de acord că există o criză, dacă această structură este structurală sau ciclică, ține mai mult de măsurile care vor fi disponibile în legislația comunitară. Există o criză cu impact social, suntem conștienți de acest lucru și de aceea am organizat audierea de anul trecut și din care motiv susținem ideea unui pachet de uh, susținere care să conțină și un uh, punct de vedere social. Din păcate nu am cifrele pe care le-a cerut doamna Țicău. Aceste uh, companii sunt companii familiale Uh, așa încât uh, angajații nu își pierd locurile de muncă imediat. Acestea, aceste companii însă sunt afectate foarte uh, grav și un pachet de măsuri ar trebui să examineze și acest aspect. Aș dori să subliniez de asemenea că sectorul căilor navigabile interne este special în jur de 15 ani în urmă era un sector reglementat foarte puternic, cu prețuri fixate și cu capacitatea gestionată la nivelul statelor membre și la nivel european. Acest sector încă își mai amintește de acest cadru care nu mai există acum. În exi- regulile existente actuale nu este posibil să se fixeze prețurile, conform regulile de, regulilor de concurență comunitare. Și același lucru se aplică și scheme de decomisionare a navelor, care a fost pusă în aplicare la, cu foarte multe uh, fonduri în momentul în care mediul economic și juridic era mai liberalizat măsurile care au fost sugerate pentru a rezolva problema crizei uh, căilor navigabile nu sunt disponibile în acest moment, fie nu au fost prevăzute sau, în ceea ce privește decomisionarea, sumele disponibile la nivel comunitar sunt neglijabile. Avem 35 de milioane de euro, de exemplu, dar acestea, această sumă se uh, Uh, este disponibilă pentru mult, mai multe scopuri și uh, interesează pe mai multe state membre. Deci, dacă uh, împărțim aceste sume, se ajunge la câteva milioane de euro pentru fiecare stat membru și se pot decomisiona câteva zeci de nave. De obicei, aceste nave decomisionate vor fi vase vechi sau vase mici, deci impactul asupra pieței va fi foarte mic la nivel comunitar. Multe din măsurile de susținere care pot fi introduse sunt, în primul rând, uh, și nu este vorba de neutilizarea dreptului de inițiativă, aceste măsuri sunt dispus, disponibile la nivelul statelor membre. Ați menționat sectorul bancar sau sectorul auto. Uh, Însă, pachetele de uh, redresare au fost naționale coordonate de la nivel comunitar. Finanțarea UE a fost uh, foarte limitată și am cerut uh, propuneri pentru sus- măsuri de susținere naționale, în special de la țările de jos. Deja am discutat acest lucru cu Olanda în noiembrie și din nou în ianuarie și un asemenea uh, pachet de susținere la nivel național nu este ușor uh, Uh, de întocmit și vom rediscuta această problemă cu colegii olandezi în momentul în care acest pachet va fi gata pentru a ne asigura că corespunde cu regulile concurenței și cu cadrul juridic al Uniunii. Însă am salutat un asemenea pachet de uh, ajutorare care să aibă rezultatul scontat. Acestea fiind spuse, vorbim despre o politică de transport pe termen mai lung uh, care va fi discutată cu comisarul desemnat Calas, ținând cont de constrângerile din legislația comunitară. Uh, de asemenea, dată fiind disponibilitatea noastră de a discuta un plan național de redresare, Există și anumite instrumente și regulamente comunitare care pot fi introduse în contribuția, în pachetul de susținere comunitară, uh, care ar fi uh, axat pe pensionarea uh, timpurie și pe programele naționale de finanțare, deci cofinanțare pentru planurile naționale. Putem să Uh, examinăm și uh, formarea profesională și reformarea. Chiar dacă aici aș spune că formarea profesională este mai importantă decât reformarea, pentru că în momentul de criză uh, necesitatea personalului format în, și calificat în domeniul navigației este una acută. De asemenea, nu trebuie să uh, întrerupem uh, programul NAIADES în ceea ce privește sector, centrele de informare pentru a face aceste centre de transport mai bine cunoscute transportatorilor de marfă. Pentru că este un sector care a uh, început să aibă o creștere de, în jur de 20% anual în domeniul uh, transportului de containere și există și un lanț logistic. Astfel trebuie să punem mai, multă, mai multe informații la uh, disponibil la uh, disponibilitatea transportatorilor de marfă. Nu voi Bineînțeles că nu negăm că există o criză. Uh, dacă această criză este ciclică sau structurală, uh, acest lucru de, de acest lucru depind doar măsurile care pot fi declanșate la nivel european și dacă aceste fonduri pot fi utilizate și liberate ra- rapid. Însă este vorba doar de 35 de milioane de euro pentru toate industriile europene. Acestea sunt fonduri pentru Inducție. Poate aceste fonduri ar trebui să fie utilizate acum, însă poate ar fi mai oportun să fie utilizate în măsuri mai soft, unde să aibă un impact mai mare. Însă, pentru uh, scopurile Uh, mai, pentru măsuri mai drastice, aceste fonduri sunt destul de limitate. Sper că am reușit să răspund la majoritatea întrebărilor. Vă mulțumesc. Știu că vicepreședin, domnul vicepreședinte Van Dalen are o întrebare de clarificare, deci poate uh, îi vom da cuvântul și doamnei Vortman Cole, care a fost inițiatoarea acestei dezbateri. Deci, domnul Van Balen și după aceea doamna Wortmanco. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. L-am auzit pe domnul spunând că uh, această situație este abordată, dar aș vrea să mai spun încă o dată că nu mai avem timp de discuții. Uh, dacă discutăm în continuare despre programe, despre formarea de profesioniști, atunci ă, cred că trebuie să spun că ne pierdem timpul și situația va continua să se înrăutățească. Ați vorbit despre cele 35 de milioane de euro din fondul pentru decomisionare. Acestea vor trebui să fie împărțite. Însă dacă se vor um, folosi împreună cu alte instrumente, situația va fi mai bună. Vor fi afectate și navele cele navele mai noi. Cred că acest fond nu trebuie privit uh, singur, ci trebuie privit în combinație cu alți factori. Și atunci această sumă de 35 de milioane ar putea să crească. În al doilea rând, cred că vasele mai vechi, acelea care poluează mai mult, ar putea fi înlocuite. Acest lucru ar duce la faptul că situația în ceea ce privește mediul înconjurător ar putea fi îmbunătățită. Vă rog să spuneți ce aveți de spus. Acum doamna Vormân Col. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am cerut rezultate din partea grupului de lucru, rezultate care să fie prezentate Parlamentului. E clar că ne aflăm într-o situație urgentă. Avem nevoie de măsuri concrete, acest lucru este clar. Însă când va avea grupul de lucru rezultatele pe care le așteptăm? Domnule Parchim. Mulțumesc foarte mult, domnule Van Dalen. Aș dori să discut în continuare despre ce ați spus în legătură cu combinarea fondurilor, însă nu cred că cu o asemenea metodă vom putea să facem rost de noi nave. Nu există acum comenzi și asta din cauza supracapacității. S-au comandat deja 100-150 de vase și acestea nu vor mai intra sub această incidență. Există o limită. Știu că sunteți un expert mult mai mare decât mine în acest sector, dar aș dori să discutăm în continuare această idee. În ceea ce privește întrebarea colegei mele, totul depinde de grupul de experți care a fost constituit. Depinde de asemenea și de comisarul desemnat Calas. Pot să spun că ne-am propus ca în luna februarie să încheiem analiza făcută împreună cu autoritățile din uh, Olanda. S-au discutat multe idei deja, însă planul complet nu există încă și acesta va fi o componentă foarte importantă în orice pachet de ajutor coordonat la nivel european, așa că depindem foarte mult de acest plan. E greu să vă spun astăzi o dată precisă. Situația este una gravă și e nevoie să acționăm, așa că noi ne-am propus luna februarie pentru finalizarea analizei, iar apoi, în funcție de alți factori, vom spera să ne putem întoarce cu aceste rezultate. Vă mulțumim, domnule, mulțumim pentru dezbaterea interesantă. Cred că ar trebui să urmărim lucrurile îndeaproape. Este un uh, subiect care a fost puțin neglijat în trecut, așa că trebuie acum ca lucrurile să se schimbe în ceea ce privește căile navigabile interne. Mulțumesc comisiei și mulțumesc membrilor. Să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume la Cartea Albă în ceea ce privește schimbările climatice. Vom uh, discuta despre raportul doamnei Vlasto. Doamnă Vlasto, aveți cuvântul. Euh, euh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor care și-au adus contribuția la acest proiect de aviz, am avut 38 de amendamente depuse. Nu voi vorbi despre, decât despre amendamentele pe care le-am reținut. Susțin toate propunerile care permit îmbunătățirea cunoașterii și observarea efectelor schimbării climatice, pentru că avem nevoie de o înțelegere mai bună a acestui fenomen pentru a fi pentru a reuși să adaptăm sectorul transportului și turismului la schimbarea climatică. De aceea trebuie să favorizăm schimburile de bune practici și de experiențe în acest domeniu. Mi se pare de asemenea important să cerem Comisiei să aibă o abordare integrată și sistemică a acestor, a acestor probleme, pentru că ele nu pot să fie văzute decât din punct de vedere al transportului. Există și politica gospodăririi mediului, teritoriului, politica energetică și a sănătății publice. Nu trebuie nici să uităm teritoriile europene care sunt vulnerabile în mod natural. Zonul, zonele maritime, mari, mun, montane, de coastă și maritime, unde condițiile se vor înrăutăți sub efectul schimbării climatice ceea ce va duce la probleme economice. Din acest motiv, trebuie să însoțim toți actorii economici în, din aceste zone. Aș insista asupra, asupra faptului că odată cu schimbarea climatică este implicat uh, sectorul transportului în toate aspectele sale fără să uităm niciun mod de transport. Împreună cu anumiți colegi am reușit să ajung la compromisuri. Punctul major pe care am căzut de acord este că e esențial să crească în mod semnificativ investițiile în cercetare și dezvoltare pentru a avea infrastructuri de a face, pentru a face față schimbărilor climatice și condițiilor meteorologice extreme. Acest compromis a creat un nou paragraf și cred că aceste cheltuieli, cheltuieli trebuie să fie mobilizate pentru a ajuta uh, factorii care pot să ne ajute să facem față schimbării climatice. Noi trebuie să susținem uh, dezvoltarea vehiculelor curate, sistemelor de transport inteligente și mecanismelor de reglementare a traficului rutier aerian, maritim sau feroviar. Am susținut amendamentele 11 și 14 care vor să pună în aplicare planul de acțiune pentru mobilitatea urbană propus de Comisie în septembrie anul trecut. Sunt de asemenea de părere că trebuie să fim foarte vigilenți în ceea ce privește finanțarea măsurilor de adaptare la schimbarea climatică. Inițial, întrebasem, cerusem ca Comisia să se gândească la moduri de finanțare noi și care să nu uh, fie puse în sarcina întreprinderilor. Lucru care nu a fost împărtășit de colegii mei. Dar după discuții cu ei, am ajuns la un compromis care uh, exprimă principiul poluatorul plătește. Comisia trebuie să completeze acest, această finanțare prin mobilizarea fondurilor structurale și prin relansarea economică. Întreprinderile trebuie să integreze în mod progresiv costurile externe legate de schimbarea climatică. Stimați colegi, atât am avut de spus în legătură cu amendamentele depuse. Bineînțeles, înainte de a mai discuta cu dumneavoastră pe punctele în care persistă un dezacord. Pentru a încheia, aș dori să vă spun că este important ca comisia noastră să ia o poziție clară pe acest subiect major, care va avea consecințe importante asupra viitorului politicii de transport. M-am întâlnit cu colegul nostru Vittorio Prodi, care este raportor la Comisia Mediu Uh, care este comisie de fond, și mi-a spus că împărtășește câteva din preocupările noastre. Însă, domnul Prodi mi-a spus că el dorește să își re- rezume raportul la adaptarea la schimbarea climatică și că nu va menționa măsuri de luptă împotriva schimbării climatice. Noi trebuie să introducem o reformă și aici pentru ca propunerea noastră să fie înțeleasă cât mai bine. Vă mulțumesc! Thank you, Mrs. Vlasto. I've got seven... Mulțumesc, uh, doamnă Vlasto. A, șase oameni doresc să ia cuvântul și trebuie să vă amintesc că din cauza timpului va trebui să ne grăbim. Începem cu, începem cu domnul Bor. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă și le mulțumesc de asemenea colegilor pentru compromisurile la care s-a ajuns. Vom sprijini în în continuare acest raport. Mai doresc să subliniez următorul fapt. În ceea ce privește acest subiect al, al schimbărilor climatice și a faptului că aici este citată foarte mult această temă, trebuie să spun că mă bucur mult că există acum această inițiativă și că suntem cei care vor să acționeze mai mult în acest sens împreună cu Comisia de Fond. Este important ca acest raport să fie luat în considerare. Aș dori să mai spun următorul lucru. Trans sectorul transporturilor nu poate fi citat fără să se ia în considerare și ceilalți factori și trebuie să ne asigurăm că în viitor nu se vor mai întâmpla lucruri cum se întâmplă acum, că în timpul crizei se vorbește despre transport, dar nu se prevăd alte lucruri foarte importante. Și acest lucru trebuie subliniat. Și când vorbim despre transport, vorbim despre energie și aceasta e din nou o temă foarte discutată. În ceea ce privește finanțarea acum, au existat discuții și în acest sens. Doresc să mai spun o dată care a fost punctul de vedere. În primul rând e nevoie de acordarea de ajutoare, de faptul că e nevoie de tehnologii și sisteme de trafic care să fie ecologice și de asemenea împărțirea costurilor să fie una corectă poluatorul plătește, e un principiu foarte bun pe care dorim în, pe, în cadrul PPE să îl sprijinim, dar nu e important doar să se plătească pentru poluare, ci să fie costurile reduse. Și asta trebuie să se întâmple în timp. Am uh, discutat în ultimul timp despre acest subiect și e clar că cele două instrumente merg mână în mână. Mulțumesc pentru munca depusă a diferiților colegi care au lucrat la acest raport. Uh, Vă mulțumim, domnule. Urmează doamna Senelova. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să vorbesc de puțin. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor din partea grupului meu politic pentru acest document și faptul că a evaluat toate cele 38 de amendamente și a încercat să ajungă la un consens și cred că chiar s-a reușit în majoritatea cazurilor. Apreciez faptul că majoritatea amendamentelor înaintate de grupul meu politic au mers mână în mână cu opiniile doamnei raportor. Vreau să spun că grupul meu politic va sprijini acest raport. atunci când luăm în considerare propunerile individuale, apreciem faptul că dumneavoastră sprijiniți uh, principiul poluatorul plătește. În multe dintre propunerile noastre am uh, văzut cât de, important, cât de importante sunt investițiile în infrastructură. Principiul de flexibilitate este de asemenea foarte important. Importantă e de asemenea cercetarea și inovarea în ceea ce privește schimbările climatice. Mobilitatea urbană durabilă este un concept foarte important. Și mai există și zone foarte sensibile care trebuie luate în considerare. S-a discutat despre zonele de coastă și zonele montane, care sunt astfel de zone sensibile. Acestea două vor fi abordate acum din prisma schimbărilor climatice. Și de asemenea e nevoie și de schimbări în ceea ce privește siguranța. Vă mulțumesc din nou. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit și data trecută uh, când s-a discutat acest raport și de faptul că până acum nu au fost luate, luate în considerare toate lucrurile. Când se vorbește despre protecția climei, atunci uh, sectorul de transport este văzut ca principalul poluant și e adevărat, dar cred că e nevoie de anumite precizări. Doamna raportor, într-adevăr, a ajuns la niște compromisuri care merg în direcția bună. Într-adevăr, internalizarea costurilor e importantă, trebuie să investim în cercetare și cred că suntem cu toții de acord aici. Zonele foarte sensibile sunt importante, cum sunt cele de coastă și cele montane și, și turismul de care se ocupă tot comisia noastră. Nu trebuie să renunțăm la principiul ca poluatorul să plătească, dar trebuie să ținem cont de faptul că transportul este cel care susține piața unică, care e atât de importantă în Europa, dar e important tot timpul să ținem cont de protecția mediului și să vedem cum afectează transportul, dar trebuie să vedem cum putem asigura viitorul în acest sens. Cu asta va trebui să ne ocupăm. Trebuie, într-adevăr, să reducem poluarea în sectorul transporturilor și trebuie ca banii pe taxele care sunt luate să fie investite în mod corespunzător. Cred că compromisurile la care s-a ajuns sunt foarte bune. Vă mulțumesc, doamna Ocan. gruppe er ikke blevet involveret i kompromiserne. Det kan jo være vores fejl. Men jeg har... Mulțumesc, domnule președinte. În grupul verzilor nu am putut susține un compromis. Poate e vina noastră. Dar, ca urmare, este extrem de dificil pentru noi în acest moment să studiem problema. Cooperarea în cadrul uh, Parlamentului European poate nu a funcționat suficient de bine de această dată dar am citit textul, numai că nu vă pot oferi un răspuns. Nu știu cum vom vota de această dată. Există un amendament care este mult prea generalizat, pentru că acest raport vorbește despre adaptare. Și eu am fost un pic uh, uluită să aud pe cineva spunând că domnul Prodi a spus că nu ar trebui să ne îngrijorăm aici în legătură cu măsurile necesare pentru reducerea poluării sau emisiilor de carbon în sectorul de transporturi. Dar dacă nu aici, atunci unde, când vom analiza această problemă? Pentru că eu consider ar trebui să ne îngrijoreze și contribuția sectorului de transporturi la modificările și schimbările climatice. Deci nu putem să așteptăm până când uh, mașinile vor avea nevoie de Uh, perne gonflabile pentru că nivelul mării a crescut atât de mult încât a inundat uh, șoselele pentru a avea o poziție în acest domeniu. Comisia ne-a promis că o să acționeze, dar până acum nu a făcut nimic și cred că și sper că amendamentele pe care le-am înaintat noi și uh, alți deputați vor fi vor ajuta într-adevăr la îmbunătățirea modului în care contribuim la reducerea poluării. Sper că vom putea să votăm în uh, favoarea amendamentelor în acest uh, stil. Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, am analizat și noi problema. Nu știu ce se va întâmpla la Comitetul de Mediu, la Comisia de Mediu, dar uh, cred că doamna Vlasto a încercat să aibă o abordare realistă, astfel încât să nu luăm în calcul doar toate problemele sectorului de transport. Va trebui să ne gândim la compromisurile la care am ajuns, dar cred că cu excepția a trei sau patru amendamente din cele propuse de doamna Vlasto, suntem uh, de acord cu celelalte. Deci ar trebui să existe niște compromisuri atunci când uh, vorbim despre zonele montane și zonele defavorizate. Cred că în acest uh, moment sperăm să putem sprijini raportul. Bineînțeles, va trebui să vedem cum decurg lucrurile în timpul acestei discuții și în timpul votului. Dar Ceea ce mă îngrijorează un pic este modificarea formulării, pentru că am trecut de la încălzirea globală la schimbările climatice. Probabil pentru că am avut temperaturi de minus 20 de grade în nordul Europei în ultima lună. Și cred că aici poluarea este extrem de importantă atunci când analizăm amendamentele ă, legate de cercetare și așa mai departe, cred că în industria de transport ă, cercetarea beneficiază de sume mari. Deci cred că ar trebui să fim realiști în acest Parlament. În ceea ce privește bugetele statelor membre, acestea vor fi supuse unui stres major în următorii ani și multe domenii vor fi afectate și ar trebui să avem o abordare pragmatică în ceea ce privește uh, ceea ce solicităm. Așa cum am spus, uh, în general suntem uh, în favoarea poziției exprimate de doamna Vlasto cu toate amendamentele propuse. Bineînțeles, nu în favoarea tuturor amendamentelor, dar vom lua o decizie înaintea votului de joi. Mulțumesc! Mulțumesc! Votul de fapt va avea loc miercuri Doamna Ayala Sanda. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc doamnei Vlasto pentru acest aviz. Și să-i mulțumesc de asemenea și pentru că a negociat cu oamenii care au propus amendamente și cu raportorii din umbră precum și cu raportorul principal din Comisia de Mediu. Cred că este un mod foarte bun în a ajuta oamenii să accepte amendamentele, pentru că uneori am transmis niște idei radicale, dar dacă acestea nu sunt discutate cu principalii raportori, ele nu ajung nicăieri. Așa încât îi mulțumesc, domnule raportor, pentru că a avut grijă și de asta. Din punctul meu de vedere, nu există nicio problemă cu uh, amendamentul de compromis și singura observație pe care doresc să o fac este uh, legată de compromisul C, care este parțial un amendament uh, propus de domnul Cazaui și de alții și doream să întreb pe doamna raportor dacă avem un alt amendament, un amendament oral care să susțină principiul poluatorul plătește, am putea spune că acest uh, lucru ar intra în cadrul uh, comodalității, pentru că decât să spunem toate mijloacele de transport, aș prefera să revenim la cadrul în care am lucrat pentru a încerca să ne asigurăm că toate mijloacele de transport sunt adaptate la schimbările climatice. și să avem o viziune mai degrabă pozitivă decât una negativă și susțin de asemenea și ideea de a ne asigura de crearea unor locuri de muncă. Cred că este un uh, principiu extrem de important atunci când vorbim despre schimbările climatice și am văzut că ați introdus acest uh, lucru în uh, Uh, avizul dumneavoastră, doamnă Vlastu. Unii nu înțeleg de ce vorbe, vorbim mereu aici de adaptare și o să vă reamintesc că în istoria schimbărilor climatice, prevenirea și implementarea au fost analizate în alte părți într-un mod foarte pozitiv, pentru că, așa cum știm, Uniunea Europeană este avangarda în ceea ce privește adaptarea și statele membre știu că trebuie să introducă această adaptare și dacă facem o comparație între noi și țările ter- terțe, uneori este extrem de dificil de a a vorbi despre introducerea de schimbări și prevenirea este extrem de importantă. Mulțumesc, doamna Cala. Problems löst noch keins Însă un plan nu este o acțiune și acest lucru este cel care lipsește din raport. La început se spune că Uniunea Europeană a a spus că până în anii, anul 2020 va reduce emisiile de carbon. E un plan frumos, poate vom reuși, poate nu, dar este foarte clar că fără o schimbare radicală în sistemul transportului acest lucru nu se va întâmpla. Poluarea în acest sistem crește în continuare și a crescut cu 30% în ultimii ani. Însă e nevoie, a fost nevoie de investiții de miliarde, de miliarde ca aceasta să scadă cu câteva procente. Așa că da, e important ca în viitor să avem grijă de climă, dar în sectorul transportului nu am luat destul în considerare aceste lucruri și tocmai de aceea până astăzi nu există niciun obiectiv în ceea ce privește transportul. Ne dorim 20, 30 de procente, o scădere de atâtea procente sau ne dorim un nivel de stabilizare până în 2020. Nu, nu există niciun fel de obiectiv. Și atunci, dacă acest obiectiv nu există, nu putem să ne plângem că nu a fost atins. Însă, clima este în continuare afectată. Și atunci întreb de ce facem același lucru ca și comisia și nu ne propunem un obiectiv. Am întrebat, e nevoie de un obiectiv în acest sector astfel încât emisiile să scadă? Uh, în guvernul german s-a hotărât și toți membrii au hotărât acest lucru. Au spus că, într-adevăr, trebuie ca cel puțin cu 20% să fie reduse emisiile în sectorul de transport. Acest lucru a fost formulat. Însă acum ne aflăm aici, membrii sunt micuți, nu își propun un obiectiv, dar avem nevoie de acest obiectiv dacă dorim într-adevăr să luptăm cu schimbările climatice. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să o felicit pe doamna Vlasto pentru opinie. Într adevăr discutăm de adaptare și cred că atunci când discutăm de adaptarea la schimbările climatice, e important să discutăm uh, și de prevenirea inundațiilor și aici politica spațială, proiectul Galileo uh, vor fi extrem de importante, dar și de viitoarea, viitoarele măsuri pentru protecția informațiilor, uh, infrastructurii critice. De asemenea, o întrebare se pune vizavi de pachetul de, de schimbul de emisii de, certi, de certificate de emisie sistemul uh, ets. transportul maritim noi am solicitat în repetate rânduri să facă parte din uh, schema de schimb de certificate de emisii. de asemenea cred că important ar fi să subliniem importana dezvoltării transportului feroviar în special în ceea ce privete transportul de marfă coridoarele uh, feroviare de marfă dar i trenurile de mare viteză care să faciliteze uh, Uh, transportul uh, pasagerilor uh, dintr o zonă în alta. nu în ultimul rând vreau să subliniez lipsa resurselor financiare. din păcate în ciuda obiectivelor ambiioase nu există astăzi resurse financiare alocate i de asemenea ultimul lucru pe care vreau să l menionez este importana sistemelor inteligente de transport pentru reducerea emisiilor poluante i pentru un transport eficient. Mulțumesc.

principiul al poluatorului uh, plătește uh, este un principiu care este uh, extrem de bun, dar cred că totuși nu ar trebui să fie inclus în raport. Așa cum spunea și un coleg, sectorul transporturi este responsabil de 27% de emisii de carbon și problema este și paradoxul este că avem uh, emisii de carbon chiar și atunci când uh, practic uh, nivelul transportului scade. Dar bineînțeles, trebuie să, ne, să încercăm să ne proiectăm în secolul 21, dacă vrem într-adevăr să reducem amprenta de carbon și nu doar pentru zonele uh, maritime, montane sau uh, de coastă, ci și pentru zonele tranzit, pentru orașele care sunt congestionate și în care cetățenii noștri uh, trăiesc în niște condiții care vor deveni insuportabile. Deci cred că trebuie să revizuim lucruri uh, cum ar fi principiul unui uh, vehicul care să fie uh, vehicul împărțit și nu individual. Trebuie să evităm dramele sociale ca cele de la fabricii Opel din Anvers și așa mai departe. Deci cred că trebuie să ne proiectăm în viitor și să avem un pachet de transporturi care să desegmenteze uh, transportul între diversele segmente de transport uh, și care să aibă un obiectiv cu mijloacele financiare necesare atât pentru infrastructură cât și pentru cercetare și uh, dezvoltare în perspectivele bugetare pentru viitor. Mulțumesc, doamna Doan. Din partea uh, Comisiei, doamna Sau. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, membrilor Comisiei Transport. Vom ține cont de acest raport uh, și îl salutăm pentru că arată importanța analizei vulnerabilității în ceea ce privește schimbarea climatică. Acest uh, sector a primit o atenție specială uh, în, în sectoarele de, cum ar fi agricultura, analiza a fost mai aprofundată. Împărtășim opinia că a, raportul trebuie să pună accentul pe măsurile de adaptare, măsuri pe care Comisia deja le-a luat în considerare. Cu toate acestea, ni se pare și poate că se pot elabora și amendamente de compromis. Aici am putea să facem o legătură cu atenuarea schimbării climatice ținând cont de importanța de a ține con- lor în considerare a obiectivelor sustenabile. Principiul poluatorul plătește și ca acest lucru să fie o condiție pentru punerea în aplicare a măsuri concrete de adaptare și modernizarea infrastructurilor. Deci acum vom lucra în cadrul comisiei, după cum am indicat în cadrul cărții albe, pentru a ține cont de adaptarea din diversele sectoare la politica transportului. Acest lucru se va reflecta în viitorul document politic al Comisiei, Cartea albă asupra politicii comune de transport, revizuirea rețelelor transeuropene de transport și așa mai departe, Lucrăm de asemenea pe utilizarea modalităților existente, în special fondurile structurale, pentru a promova măsuri benefice pe termen scurt și suntem așadar pregătiți să conlucrăm cu Comisia de Transport pentru a finaliza acest aviz și pentru ca acest lucru să se reflecte și în avizul Comisiei Mediu. Vă mulțumesc, domnul De sau doamna raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Două secunde. Aș dori să repet colegilor mei că în, ace- că în acest raport ni se, nu ni se cere să vorbim despre lupta climatică. Și domnul Prodi mi-a spus și el acest lucru. Regretăm acest lucru, însă acest, acest aspect nu apare în cadrul cărții albe noi trebuie să lucrăm pe adaptarea la schimbarea climatică. fără microfon. Nu am avut cereri de uh, am întâlnit cu grupul dumneavoastră pentru a lucra asupra amendamentelor dumneavoastră. De aceea am vorbit despre toate transporturile, nu am vrut să vorbim doar despre aspectul feroviar sau auto. Turismul, bineînțeles că are importanța sa. Uh, turismul este legat strâns de domeniul transportului și nu le putem separa. Atât am avut de spus. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Vlasto. Vreau doar să vă reamintesc că votul va avea loc pe acest subiect miercuri, deci a fost o mică modificare a datelor. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume propriul meu raport tehnic în ceea ce privește rețeaua transeuropeană. Poate vă amintiți că am mai discutat despre procedurile legate de asta. Am avut o reuniune neoficială cu raportorii din umbră și cu uh, Consiliul și Comisia pe 10 decembrie pentru, în scopul de a ajunge la o înțelegere de la prima lectură și știu că Comisia ar putea să dorească să intervină și la fel și Consiliul în legătură cu acest punct. Serviciile juridice ale Parlamentului m-au informat de rezultatul pozitiv al uh, grupului consultativ al uh, serviciilor juridice ale celor trei instituții. Și președintele Comitetului pentru Afaceri Juridice a trimis o scrisoare uh, în care a ajuns la aceeași concluzie, și anume că propunerile nu includ nicio modificare de formă de fond, pardon, uh, în afară de cele care au fost identificate ca atare în propunere. Deci aici vorbim despre codificarea uh, textului legislativ și propunerea conține o formulare foarte clară, o codificare a textului existent fără a aduce modificări de fond. Menționez acest lucru pentru că au existat câteva uh, subiecte juridice uh, și câteva întrebări legate de corectitudinea procedurii abordate. Deci avem uh, aprobarea din partea serviciilor juridice. Ca atare, Consiliul a fost de acord cu textul și au, s-a pe, la reuniunea din 12 decembrie s-a adoptat o abordare comună, nu s-au adus modificări de uh, fond textului. Există doar câteva modificări de text în uh, considerente. De obicei, asta a însemnat că am pus numele corect ale orașelor și am pus punctul pe ei și virgulă acolo unde trebuie, de fapt. Uh, Propunerea este, din punct de vedere tehnic, o propunere de codificare a unui text legislativ. Cu toate acestea, Comisia a fost nevoită să facă acest lucru prin procedura de reformare, pentru că acest text conține modificări minore. Modificările necesare constau în uh, adăugirea hărților uh, referitoare la cele 10 uh, state membre enumerate în actul de aderare din 2003, deci la anexa 1 a deciziei uh, hărților existente de la cele 15 state membre inițiale. Apoi avem un plan pentru 2003 pentru planul rețelei transeuropene de transport și pentru cele 10 state membre enumerate. Uh, practic, orizontul este anul 2020 și nu 2010 și din motive de claritate, uh, se propune înlocuirea anexei 1 la textul codificat cu o nouă anexă care să includă hărțile corecte ale celor 27 de state membre. Deci, după ce am primit asigurări uh, juridice și politice, voi sugera, vă voi sugera să ne punem de acord asupra textului inclusiv asupra modificărilor și corecturilor minore care au fost propuse de către Consiliu și să concluzionăm dosarul cu o, un acord la primă lectură. Dacă putem să urmăm această linie directoare, atunci v-aș sugera ca termenul de depunere a amendamentelor să fie 3 februarie, pe 22 februarie să luăm în discuție amendamentele pe 23 februarie să mergem la uh, votul în comisie și apoi în martie sau aprilie să avem uh, votul în plen. Deci cam asta este tot ce am avut de spus în uh, această privință, așa încât aștept părerile celorlalți membri și a domnului Groș. Mulțumesc, domnule președinte, nu vreau să repet ce tocmai ați spus și noi luăm în considerare acest raport ca fiind un raport tehnic, așa că uh, discuția aceasta va mai dura puțin timp. Avem colegi care doresc să vorbească despre acest subiect. În ceea ce privește corectarea hărților, cred că nu e nicio problemă, nici în ceea ce privește schimbarea anului din 2010 în 2020. Cred că totul e foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Groș. Vă mulțumesc că ați spus din nou că e vorba de ceva tehnic. Dăm cuvântul domnului Drai. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord uh, cu ceea ce ați spus și anume că e vorba despre un document tehnic. Probabil i s-au dat 30 de minute astăzi pe ordinea de zi, așa că putem să fim de acord cu propunerea dumneavoastră acum, iar cândva, mai târziu, pe timpul anului, vom putea discuta mai mult despre conținut. Vă mulțumesc, domnule. Vă asigur că dacă am fi discutat despre conținutul TNT, atunci am fi, ne-ar trebui mult mai mult timp. Mi ritrovo nelle sue parole della relazione Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ceea ce ați spus în raportul dumneavoastră și mai târziu vom avea o dezbatere de fond. Mai târziu acest, în acest an. 2010 este anul în care Comisia își va face prezentarea. Poate putem cere Comisiei să urgenteze această activitate pentru a avea un text pe care îl vom discuta pe cât de devreme posibil. Mulțumesc, domnule Kramer. Bericht ist, ist äh, der Konsens leicht herstellbar. Faptul că e vorba despre un test tehnic a fost ușor de înțeles. Probabil că vor exista niște păreri uh, nu tocmai la fel, dar vom discuta mai târziu despre acest lucru. Domnul Zele. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să vă mulțumesc pentru acest document și pe baza acestor două propuneri, Consiliul le poate susține. Sperăm că vom putea adopta acest, acest aviz, aviz foarte rapid. Vă mulțumesc, domnule Calțiran. Coordonatorul meu a intervenit deja, nu cred că pot să mai adaug ceva. Acesta sper că va fi textul care va fi utilizat drept bază și sper că vom avea o dezbatere în legătură cu noua platformă multimodală la care trebuie să ne gândim foarte precaut comparativ cu ceea ce avem uh, în fața noastră astăzi. Trebuie să fim foarte atenți pentru a ne asigura că punctele prezentate anterior, uh, în care am discutat despre mediu, despre schimbarea climatică și așa mai departe, o mare, foarte multe vor depinde de acțiunile noastre din viitor. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus, însă aș dori să avem și noul text în curând pentru a putea să ne ocupăm de acest aspect. Foarte curând. Vă mulțumesc, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că ne-ați reamintit că nu acesta este textul principal care va trebui dezbătut. Textul Uh, real va urma atunci când vom primi propunerea de la Comisia Europeană. Este vorba acum doar de o adaptare tehnică. Aș dori doar să vă spun că nu trebuie să uităm axa centrală a Pirineilor, pentru că în țara mea acest, această axă este foarte controversată. Este un lucru de care trebuie să ținem cont, așa, astfel încât și data este importantă atunci când vom adapta harta și o vom pune pe internet. Vă mulțumesc. Totdeauna este, prim, este periculos să folosești hărți. Doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat, uh, lista viitoare, revizuirea uh, listei uh, de proiecte prioritare TNT va urma în 2010, o așteptăm din partea Comisiei, vizavi de acest uh, raport și de aceste hărți care sunt anexate. Aș avea o întrebare referitor la hărțile aferente porturilor maritime Vedem din nou uh, Marea Baltică în anexa 5.1, în anexa 2 Marea Nordului, în anexa 5.3 Oceanul Atlantic, anexa 5.4 Marea Mediterană, partea de vest, anexa 5.5 Marea Mediterană, partea de est și din nou nu este menționată Marea Neagră, deși sunt menționate România și Bulgaria și porturile din maritime ale acestor două țări, cred că totui ar trebui uh, făcută o corecie din păcate nici pe site ul comisiei la mările uniunii europene nu este menionată marea neagră i nici viitoarele coridoare maritime deci cred că aici i consiliul i comisia i noi uh, putem uh, găsi o soluie corectă. mulumesc. Domnule de Grandes Pascual. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, este vorba de un raport tehnic, după cum ați spus, însă va veni și un raport politic care va conține decizii politice importante. Noi, în Parlament, trebuie să discutăm acest raport pentru a nu exista uh, motive de ordin tehnic pentru care să nu mergem mai departe și trebuie să ne îndeplinim obligațiile la timp, în special acest an. Comisia, domnule, domnul Pache, poate este mai ușor decât uh, căile navigabile interne. Fără îndoială, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc raportorilor, mulțumesc colegilor care au intervenit. Așa cum ați spus, este vorba despre o codificare a textului, însă această codificare este cea care va fi o bază foarte bună în ceea ce privește revizuirea politicii care va avea loc în anul 2010 și care va fi apoi supusă noi proceduri din Parlamentul European. Și atunci Parlamentul European își va juca rolul de plin. Cred că a existat un, un comentariu din, par, din partea doamnei Țicău în ceea ce privește anexa numărul 5. Aș vrea să o asigur că în ceea ce privește Marea Neagră și coridoarele navigabile din această zonă, într-adevăr acestea nu sunt menționate explicit acolo, dar vor fi luate în considerare noua politică întregul cadru va fi deschis modificărilor. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Vreau să vă amintesc că data de 3 februarie este data la care vor trebui înmânate amendamentele. E toată lumea mulțumită acum, atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume la un studiu privind Eurovinieta. acum este împărțită în sală. Coordonatorii au decis să existe o prezentare în ceea ce privește studiul legat de Eurovinietă și asta ca să fie la curent cu cele mai noi dezvoltări în acest sens. Direcțiunea responsabilă a făcut acest lucru, DG10, DG10 și Centrul de Cercetare au făcut un studiu ca, prin care să se evalueze efectele directe pe care le are Directiva 99 per 62 în ceea ce privește infrastructura rudieră. Acest lucru este discutat acum în instituțiile Uniunii Europene. Studiul a fost cerut de către Consiliu pentru a se asigura că se aliniază cu directiva. S-a discutat în grupul de lucru în luna decembrie. A fost singura ocazie pe parcursul președinției suedeze în care s-a vorbit despre propunerea privind Eurovinieta. Studiul îl avem sunt sigur că ne va fi prezentat. Domnul Pascarelli, se află acest domn în sală? A ajuns? Nu, domnul nu a ajuns încă. Well, we could wait wait five minutes, yeah. Am putea să așteptăm 5 minute, nu? I'm always loath to wait five minutes. I was always brought up that if I was întotdeauna dacă trebuia să ne întâlnim, de exemplu, la ora 5, eu întotdeauna aș fi venit mai devreme, era mai bine așa. Dar odată ce membrii încep să dispară pe ușă, au acest obicei de a nu se mai întoarce. Nu știu, vom aștepta până ce va sosi domnul Pasquarelli. Are cineva un număr de telefon, cineva din partea comisiei să aflăm unde e domnul? Atunci vom lua o pauză de 8 minute. Vom continua reuniunea la ora 5. Vă mulțumesc. Ok. Miss <laughs> Mr. Pascarelli. Domnul Pascarelli a sosit. Unde sunteți, domnule? Vă mulțumim că ați venit un pic mai devreme. Înseamnă că pot să opresc pe membrii care se grăbesc să iasă și care nu vor mai veni înapoi. Stimați colegi, există o singură reuniune care are loc aici și anume reuniunea Comisiei pentru Transport. Vă rog, dacă aveți alte întâlniri, vă rog să le țineți pe hol. Vă mulțumesc! Domnule Pasqueli, aveți cuvântul. Urmează prezentarea privind Eurovinieta. Cred că trebuie să începeți și se va face și liniște. Okay. Uh, good afternoon. Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi pare rău că am întârziat puțin. Mă bucur foarte mult că mă aflu astăzi aici și aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte și Comisiei pentru Transport, că v-ați făcut timp să ascultați această prezentare și să avem o dezbatere. Este prima oportunitate pe care are Comisia de a putea prezenta și explica uh, ce se întâmplă cu această propunere prin care se modifică directiva privind Eurovineta. Putem să facem asta o prezentare în nou Parlament, în noua Comisie, acum că s-au încheiat recentele alegeri. Am uh, pregătit o prezentare. Voi uh, trece repede peste primele, iar apoi vom ajunge la studiul propriu-zis. Trecem pe al doua pagină. Da, aceasta, mulțumesc. Aici putem vedea care este conceptul eurovinietei și anume internalizarea costurilor externe ale transportului, adică o stabilire eficientă a prețurilor sau, mai bine zis, principiul poluatorul plătește. Acesta există în tratat încă din, de la mijlocul anilor 80. Acest principiu este cel care se asigură că costul total, costul direct, real pentru folosirea infrastructurii și așa numitele uh, costurile externe, pentru care există mai multe definiții și anume trebuie să se stabilească exact care dintre aceste costuri externe vor fi luate în considerare, dacă e vorba de uh, zgomot, poluare. Acestea sunt cele care nu trebuie să fie suportate de contribuabil. principiul internalizării costurilor externe nu duce la noi costuri. Nu face decât să schimbe felul în care sunt proporționate și cine sunt cei care trebuie să le suporte. Să trecem pe următoarea pagină. Aici se pot observa care sunt scopurile internalizării costurilor externe și ale propunerii revizuite cu privire la eurovinietă. Decarbonizarea transportului, am auzit foarte multe despre obiectivele 2020, despre Carta alba a Comisiei în ceea ce privește viitorul transportului, despre am auzit și acest concept de decarbonizare a transportului și este un concept foarte important. Stă în centrul strategiei pe care sper că domnul Barroso o va prezenta în fața comisiei. Domnul Calas a făcut deja referire la acest concept la începutul acestei luni. Dorim de asemenea să promovăm uh, folosirea eficientă a infrastructurii, nu doar cea rutieră, ci infrastructură în general. Dorim de asemenea să îmbunătățim uh, performanța um, în, mediu, în ceea ce privește ecologia transportului și ne mai dorim de asemenea să luăm în considerare toate vehicolele, cum sunt trenurile, uh, navele, diferitele tipuri de nave care transportă mărfuri. Și, nu în ultimul rând, indiferent despre ce s-a discutat uh, din punct de vedere politic, un lucru rămâne, singur, rămâne sigur. Internalizarea va duce la faptul că va fi nevoie de fonduri adiționale. Asemenea, fonduri vor fi foarte importante pentru asigurarea unui transport durabil. Scopul propunerii nu este să uh, provoace o schimbare foarte mare. Ne dorim ca infrastructura să uh, ajute în continuare putem vorbi despre un efect indirect într-un sistem în care dorim să ne folosim de transparență în ceea ce privește prețurile, costurile, în ceea ce privește infrastructura, astfel încât operatorii economici să poată lua ei însu- înșiși decizia în ceea ce privește ce tip de transport vor să aleagă. Acest lucru este foarte important. Să trecem acum pe următoarea pagină și atunci vă voi putea spune că internalizarea este o strategie foarte largă. Încă din 2001, de la Cartea Albă, de atunci am început să vorbim despre internalizare. Încă nu s-a ajuns la acest obiectiv, însă în anul 2008 uh, Comisia a prezentat un alt pachet. Aici transportul rutier a fost cel pe care s-a pus accentul. Acesta reprezintă cam 70-75% din uh, transportul intern astăzi, așa că de aceea trebuia să începem cu acel mod de transport care era cel mai folosit. Strategia totuși uh, conține și celelalte uh, moduri de transport. În ceea ce privește transportul aerian, țin să vă reamintesc că și acesta a fost inclus. Programele care există, cum ar fi Cezar, sunt programe care își doresc ca transportul aerian să fie mai eficient, să nu se mai consume chiar atât de multă energie și să fie un sector mai durabil. În ceea ce privește transportul feroviar, costurile externe pot fi deja internalizate, faptul că nu se întâmplă așa derivă din mai multe, mai mulți alți factori. Dar să vedem ce se va întâmpla în, când noua comisie va lua o decizie. Se vor uh, lua și măsuri în ceea ce privește zgomotul feroviar. Și acum ajungem la transportul maritim. Faptul că acesta este un uh, transport uh, universal, progresul nu este făcut de organizații, iar Comisia va dori să își prezinte propriile propuneri în acest sens. Această strategie vine cu niște măsuri prin care se dorește încurajarea de investiții, infrastructură nouă și nu vorbim doar despre uh, camioane, ci și despre taxe. Dacă vor fi introduse mai multe taxe în Uniunea Europeană, acestea vor trebui să facă parte dintr-un sistem interoperabil acest sistem va trebui să nu deranjeze transportul rutier, să nu se tot oprească vehiculele pe rețelele de transport rutier. Va fi nevoie de o tehnologie, probabil tehnologia cu raze infraroșii, de orice e nevoie pentru a se putea ajunge la acest cel. Până în 2012 și cu legislația care este acum în curs de adaptare, probabil va exista acest sistem de taxare în întreaga Europa care va putea fi folosit dacă se ia decizia în ceea ce privește noua eurovinietă. Să trecem pe următoarea pagină. Aici ne reamintim faptul că eurovenieta până acum se referea doar la vehicolele de marfă, nu erau luate în considerare alte tipuri de vehicole. Am vorbit des, deja despre taxarea electronică. Așa cum sunt acum taxele acestea pot fi diferențiate în funcție de timp, de loc și de tipul de vehicol, dar încă mai există multe constrângeri practice și de aceea această legislație nu este eficientă, nu este atât de bună cum ne-am dorit noi și tocmai de aceea am propus să se facă o diferențiere mai puternică în această nouă propunere. trecem pe pagina următoare la propunerea pentru revizuirea directivei Eurovinieta. Va fi nevoie de, a fost nevoie de un compromis politic la care s-a ajuns între Parlament și Consiliul. Să spunem că uh, să numim acum această Eurovinete eurovineta 2, s-a convenit asupra ei în anul 2006. Prin aceasta, statele membre nu pot să taxeze și alte tipuri de costuri. Nu li se interzice statelor membre să acționeze în ceea ce privește autovehiculele private și alte modalități de transport. Așa cum am, fost, cum am spus în ceea ce privește propunerea care exista până acum, ea s-a dovedit a fi insuficientă. Am selectat uh, doar uh, trei dintre costurile externe, doar trei dintre multele pe care am fi putut să le luăm în considerare. Am luat în considerare poluarea aerului, zgomotul și congestionarea traficului. Există și condiții pentru statele membre care vor dori să introducă această taxă a costurilor externe. Banii trebuie să fie investiți într-un transport durabil. Cred că această condiție este una foarte importantă. Există mai multe state membre, printre care Franța, Belgia, țările de jos, Slovacia și alte țări, introduc noi sisteme de taxare pe teritoriul lor. Acestea trebuie să se conformeze eurovinetei cum există ea astăzi, dar vom vedea că există o tendință din partea statelor membre spre inovație. Încearcă să găsească noi metode prin care taxele să reflecte mai bine costurile transportului. Dacă nu se va interveni cu o legislație armonizată, va exista un risc foarte mare, în special pentru țările periferice, și anume vor uh, interveni niște sisteme prin care taxele vor uh, varia foarte mult și de aceea e nevoie de o legislație care să fie valabilă în toate statele membre. Ea trebuie să fie implementată și în locurile mai periferice, trebuie să existe un singur sistem pe întregul teritoriu. Să trecem la următoarea pagină. Doresc să vă reamintesc următorul fapt. Am dorit să venim în sprijinul propunerii noastre nu doar prin evaluarea uh, Uh, de impact, care e importantă și și în acest caz are mai multe sute de pagini care conțin foarte multe studii, dar ne-am dorit să mai există încă un studiu care a fost făcut de către ce, Centrul de Cercetare, un institut care uh, și are, care este, se află în Sevilla. Li s-a cerut să estimeze care va fi impact efectul acestor taxe, taxe externe în uh, sectorul transportului. Se estimează de asemenea care va fi impactul asupra prețurilor produselor finale. De asemenea, am dorit să vedem și care vor fi limitele, astfel încât să nu se ajungă la o taxare mult prea mare și această taxare să fie acceptabilă din punct de vedere economic. Și le-am cerut să nu există un studiu doar pe hârtie, ci să facă un studiu pe situații reale. Au ales șase itinerarii în Europa, astfel încât să vadă ce se va întâmpla. S-au ales acele, acele situații prin care la început s-a uh, stabilit care va fi timp, uh, locul din care se va pleca, timpul și apoi locul în care se va ajunge. S-au luat în considerare toate condițiile care ar putea fi întâlnite. Doar ca să vă dau un exemplu, să trecem acum pe următorul slide. Da. Ne uităm la coridorul Sines-Paris pentru un camion Euro 4. Ceea ce vedeți aici e rezultatul a o mie de simulări pe același itinerar. S-au făcut diferite previziuni în ceea ce privește timpul, congestionarea, viteza și așa mai departe. Așa cum am spus, nu e vorba doar de un studiu teoretic, ci aceste, acest nou regulament a fost aplicat în situații reale ce putem să vedem pe acest coridor. Este un coridor foarte important pentru că e vorba de un oraș care se uh, dezvoltă foarte rapid pe coasta Portugaliei. Parisul este un punct foarte important atât din punct de vedere financiar cât și economic în cadrul Uniunii Europene. Acest traseu este foarte circulat, are aproximativ 1844 de kilometri. Rezultatele le puteți vedea în partea dreaptă din prezentare, nu știu dacă le vedeți, așa că le voi citi. Costul extern pe vehicol, am înțeles că ați primit uh, prezentarea, uh, și deci acest cost are o medie de 2,9 eurocenți. Există și un minim și un maxim între 2,8 și 3,4 eurocenți. Totalul acestor costuri este de 54 de euro, iar um, costul total al transportului ajunge la 2038 de euro. E vorba de o creștere în ceea ce privește transportul. Și acum, în suma totală în procente, zgomotul reprezintă 7%, deci taxa pentru zgomot este 7%, poluarea aerului, 87% și congestia 6%. Vedeți că poluarea aerului reapare. Atâta timp cât uh, se plătesc taxe pe itinerar, se plătește și pentru poluarea aerului. La congestie, doar unde vedeți uh, porțiuni roșii în prezentare și și pe secțiunile portocalii. Și acum să luăm un alt exemplu. Aș spune că acesta este scenariul cel mai nefavorabil. Am ales un coridor din Rotterdam până în Köln, din nou unul foarte important într-o situație reală. Este vorba de o zonă foarte populată din Europa, unde există foarte multă activitate economică, transportul este foarte intens pentru că vorbim de Rotterdam, care este un oraș port și de asemenea și în căl. Traseul este mult mai scurt, are doar 483 de kilometri. Aici taxele sunt mai mari. Costurile adiționale externe ar avea o medie de 5,3 eurocenți pe vehicol pe kilometru într-un minim de 4,2 și un maxim de 8,8 eurocenți pe kilometru. Totalul costurilor ar reprezenta 6% uh, din total. Din nou observăm care sunt uh, proporțiile. Uh, Avem de asemenea o taxă mai mare de congestionare care ajunge până la 16%. Am uh, solicitat Centrului de Cercetare să calculeze modul în care acest lucru va afecta prețurile pentru product, uh, produsele care sunt transportate pe acest traseu. Am uh, luat în calcul biscuiți, friptură, carne, pereche de blugi și o mașină. Le-am dat un preț. Am luat o pereche de blugi foarte scumpi, pe care încă le-am dat un preț de 50 de euro. Și costul a crescut, după cum uh, vedeți, deci creșterea costului este mai puțin de 1% în toate cazurile, deci chiar mai puțin de 0,5%. Deci uh, cea mai mare este la carne, pentru că acolo crește cu 0,34%. Deci nu fac o glumă aici, încerc doar să aduc uh, un pic de umor în această prezentare destul de sobră, dar arată faptul că în urma calculelor uh, Institutului de Cercetare creșterea prețului final al produsului este neglijabilă. Ceea ce nu este neglijabil este costul pentru transportatori, dar bineînțeles ă, transportatorii pot, da, pot transmite costul mai departe în ă, aval. Vedeți că <clears throat> la cele șase coridoare ă, taxa medie este de 4 cenți pe vehicul pe kilometru. Uh, pentru un camion Euro 4, bineînțeles. Și Euro 4 nu este cel mai recent standard existent. Cel mai recent este Euro 5, care este în momentul de față, iese pe piață uh, destul de rapid. Înainte de criza economică, cel puțin uh, această tendință de a merge la Euro 5 era destul de înaltă. Și cred că pentru un camion uh, Euro 5 avem o descreștere de 15-20% a costurilor indicate aici. În medie, creșterea uh, costurilor de transport este cam de 3%, cu un minim de 1,8 până la 5,2% uh, între cele, mai, între cele șase coridoare studiate. Taxele existente care variază între 10 și 20 de eurocenți pe vehicul pe kilometru ar crește cu aproximativ 25% în medie. Bineînțeles, depinde practic de uh, taxele suplimentare, de taxele uh, externe și de taxa inițială. Bineînțeles, uh, așa cum spuneam mai devreme, acest lucru are un impact extrem de mic asupra produselor, asupra prețului produsului, prețului final. Și din moment ce impactul este atât de mic, atunci de ce facem acest lucru? Pentru că noi considerăm că beneficiile macroeconomice a acestei internalizări la nivel, uh, uh, la nivelul Uniunii Europene depășesc efectele microeconomice ale acestor noi taxe. Am avea o îmbunătățire a eficienței, am avea uh, o trecere spre vehicule mai curate, nu doar pentru transport, ci și uh, pentru uh, agenții economici care ar putea să se gândească la mijloace de transport uh, mai eficiente din punct de vedere al costurilor pentru ei. De asemenea, uh, atunci când Elveția a tot crescut taxa care era deja destul de mare pentru camioane ca să traverseze Elveția, am văzut o creștere corespunzătoare în uh, factorul de încărcare a camioanelor. Și acest lucru a fost facilitat de îndepărtarea acestei limite uh, de 48 de tone per camion. Deci, elvețienii au văzut că o creștere a taxelor a uh, dus la o creștere a procentajului de încărcare a camioanelor și la mai puține camioane care se întorceau uh, goale. În ceea ce privește Beneficiile pe termen lung, uh, dacă acest uh, comportament logistic este adoptat, dacă nu includem uh, emisiile de carbon din motivele pe care vi le-am explicat deja de mai multe ori și nici costurile externe pe care vrem să le internalizăm prin această propunere, internalizarea uh, congestionării traficului va produce o reducere a emisiilor de carbon din cauza consumului scăzut de carburant pe transportul rutier. Și acest lucru a fost calculat iarăși pe baza unor criterii obiective și a fost calculat la 8%, ceea ce nu este chiar neglijabil. Apoi, reducerea congestionării traficului. Dacă agenții economic, uh, economici aplică niște criterii inteligente, uh, această congestionare va scădea cu 7% pe autostrăzi și uh, cu 10 până la 30% pe uh, drumurile publice. Și să nu uităm că 30% din consumul de carburant în Europa se datorează congestionării. Deci avem 2,3 3 miliarde de euro care vor fi câștigați anual pentru asigurările sociale și care vor putea fi uh, transmise către vehicule mai eficiente și mai puțin poluante și uh, acest, uh, dacă acest sistem va fi aplicat pe baza modelelor pe care le-am avut, statele membre vor uh, avea încasări de 10 până la 30 de miliarde de euro pentru o mobilitate durabilă. Fără a ne gândi la uh, alte elemente. Concluziile. Acum, pe ultimul slide, acestea sunt principalele mesaje pe care vreau să vi le transmit în urma acestei prezentări taxele de costuri externe vor uh, crește doar foarte puțin costul direct al transportului. Uh, creșterea pentru transportatorii internațional va fi redusă, creșterea costurilor asupra operatorilor va fi neglijabilă și această nouă taxă ar uh, încuraja agenții economici uh, să facă alegeri mai înțelepte în ceea ce privește modul de transport pe care doresc să-l folosească și de asemenea la nivel macroeconomic beneficiile globale ale internalizării sunt importante pentru întreaga societate și anume congestionarea mai mică a traficului, mai puține emisii și uh, fonduri adiționale care pot fi păstrate pentru o mobilitate uh, durabilă, pentru că în momentul de față statele membre au alte priorități uh, de costuri uh, decât infrastructura de transport. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnule Pascarelli. Domnul Groș dorește să intervină. Ja, vielen Dank. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că astăzi discutăm despre acest studiu și nu despre raportul concret, dar pe mine m-ar interesa cel mai mult următorul lucru. E ceva ce așteptăm de săptămâni și anume care este avizul Consiliului. Ce crede Consiliul despre acest studiu? Am impresia că studiul a folosit la următorul lucru. I-a servit Consiliului să mai aibă timp în care să nu ia o decizie. Ia, sunt aici lucruri foarte importante despre Eurovinietă. Cu acest studiu știm ceva mai exact, dar eu nu am aflat foarte multe lucruri noi. Probabil că nu am reușit să citesc chiar tot acum. Să în ceea ce privește internizarea costurilor, ce a fost important pentru noi în PPE, uh, era ceva ce nu apare în acest studiu. Și trec acum la întrebare și anume în ceea ce privește costurile de congestionare. Eu aș dori ca acest lucru să fie exprimat mai simplificat. Dacă am avea curajul să taxăm doar camioanele, dar știm de fapt că nu doar camioanele sunt vinovate, ci și mașinile personale. Și probabil că ele nu se bucură de aceleași lobby ca în cazul camioanelor. Cred că în ceea ce privește congestionarea nu este prea bine reglementată pentru că întreprinzătorul trebuie să plătească atunci când camioanele îi stau blocate în trafic. Pe de altă parte, de câte ori uh, merg spre Strasburg, văd că uh, și acolo problemele cu traficul sunt foarte mari și nu doar camioanele sunt cauzele uh, ci și vehicolele. Și acest lucru trebuie să fie rediscutat. Și apoi un lucru foarte important și care ar fi important și în comisie e că s-a încercat o explicație și anume că eurovineta nu va fi mai scumpă pentru consumator, pentru întreprinzători, că de pe urma ei vor rezulta mari sume de bani și s-a discutat și despre anumite instrumente, anumite uh, beneficii ce ar putea fi acordate în acest sector. Acest studiu a fost un exercițiu, a fost un exercițiu prin care s-a arătat că e nevoie de puțini bani care trebuie plătiți în anumite lucruri, dar care din, de anumiți oameni, dar care ar avea totuși un rezultat mare. Mie acest exercițiu nu mi se pare foarte bun. Uh, ci vreau să știu dacă cu acești bani se dorește doar încă o să sau îmbunătățirea mobilității dintr-o anumită regiune. Și avem nevoie de acest răspuns. Banii care vor rezulta, s-a spus că ar trebui folosiți pentru mobilitate mai bună în anumite zone și probabil nu se va întâmpla întotdeauna așa dar cred că acesta e lucrul cel mai important care ar trebui făcut. Dacă e să fac o comparație între traseele care au fost luate în considerare, aș putea să spun că sunt cam puține, dar nu o să fac asta, totuși văd o diferență între Euro 5 și Euro 4 și anume pe una, unul dintre cele mai importante trasee, Rotterdam-Köln. Dacă aș fi uh, întreprinzător și aș uh, cerceta acest traseu, trebuie să spun că ar trebui să cumpăr un camion cu euro 5, astfel încât în fiecare an să câștig 3500 de euro. Și asta chiar dacă eu fac un număr, un alt număr de uh, transporturi pe acest coloar. Când văd cifrele de aici din studiu, vreau să spun că sunt un fel de stimulent pentru a cumpăra Euro 5. Mai, mai observ și alte lucruri, dar nu le voi discuta acum. Totuși, eu nu găsesc aici niciun răspuns la cele mai importante întrebări și acestea sunt deja niște întrebări uh, vechi. Studiul e interesant, dar e mai interesant pentru Consiliu și va trebui să discutăm în continuare și nu pe marginea unor studii teoretice. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Groș. Mai avem încă 9 vorbitori pe listă, cel puțin, și tocmai de aceea o să mă prevalez de ciocanelul meu aici și o să vă reamintesc că trebuie să respectați timpul de vorbire. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce a spus domnul Groș Uh, legat de motivele acestui studiu este cât se poate de corect. Consiliul vrea să câștige timp. Și acum trebuie să mai treacă încă câteva luni până când vom face cu adevărat ceva. Cu toate astea, cred că studiul este totuși util și că ar trebui să ne uităm la consecințele implementării acestei directive, în special pentru cei care au analizat situația Trebuie să ne aducem aminte că în momentul de față este interzis să transmiți aceste costuri externe în aval. Și dacă într-adevăr directiva se modifică, această transmitere va fi voluntară și nu obligatorie. Nu vreau să intru într-o dezbatere generală, vreau să mă concentrez totuși asupra acestui studiu. Ceea ce am observat aici este că prin aplicarea propunerii pe care o avem, nu toate costurile externe vor fi calculate sau integrate. Și din cele care uh, sunt calculate sau integrate, nu pot fi transmise toate mai departe. În al doilea rând, impactul asupra costului de transport este limitat la o medie de 2% și o maximă de 5,2%. Am observat de asemenea că nu prea există repercusiune asupra uh, costului uh, final al produselor care sunt transportate. Dar știu că va avea totuși un efect pentru că uh, vom vedea o trecere de la camioane Euro 4 la camioane Euro 5 și dacă companiile vor face acest lucru, va exista un interes financiar pentru ele și s-ar putea să avem și câștiguri în materie de eficiență, ceea ce ar duce pe viitor la mijloace mai durabile de transport. Dar Asta demonstrează că directiva privind eurovinieta nu va fi suficientă pentru a ne asigura că avem un mijloc de transport durabil. Este doar un mijloc printre altele. Este o parte esențială dintr-un amestec de măsuri pe care va trebui să-l luăm în anii următori dacă dorim să ne atingem obiectivele și este important să avem grijă că aceste măsuri se și aplică în teren. Deci concluzia mea ar fi uh, cam în liniile a ceea ce a spus domnul Grav. Guvernul va pierde bani dacă facem toate aceste lucruri. Dacă banii sunt bine folosiți, ar trebui să existe un efect de multiplicare, deci ar trebui să fie avantaje suplimentare, care nu știu dacă pot fi neapărat uh, cuantificate sau nu. Cât uh, despre punerea deoparte a banilor pentru acest uh, domeniu, și acesta ar fi un lucru bun dacă s-ar realiza. M-a bucurat să aud faptul că Mathieu este acum uh, un susținător al uh, amendamentului pe care l-am înaintat în această comisie, dar pe care grupul nu l-a susținut. Am spus așa, dacă un stat membru dorește să introducă această taxă de congestionare în sistemul propriu, ar trebui să introducă această taxă pentru toate tipurile de vehicule, pentru că efectul ar fi mai mare. Dar aici, prin implementarea directivei, vom avea un efect nu doar dacă o aplicăm nu doar la camioane, ci dacă o aplicăm și la uh, autoturismele individuale. Dar suntem în continuare în căutarea unui compromis, deci cred că așa v-am răspuns la întrebare. Și acum am o întrebare pentru realizatorii studiului. Care va fi impactul asupra costurilor de infrastructură vor fi acestea uh, integrate pe deplin și sistematic, la fel ca și costurile externe, pentru că în studiu ați analizat doar costurile externe, dar cred că dacă luăm în calcul și costurile de infrastructură, efectul ar fi și mai mare. Ar trebui să mă opresc aici. Este un exercițiu bun și ne va ajuta să ne schimbăm uh, părerea pe măsură ce trece dezbaterea. Bineînțeles, este un uh, subiect interesant, spune președintele, numai că trebuie să terminăm uh, la ora 6 pentru reuniunea coordonatorilor, deci îi rog încă o dată pe deputați să fie cât mai conciși. Încerc să le pun la dispoziție 3 minute, dar acest timp a fost depășit. Doamna Hennes Plașa. Eh, Mulțumesc, am doar să pun o întrebare concretă. Cu studiul acesta am senzația că ne batem singur cu în talpă. Dacă analizăm transportul rutier, nu putem ignora faptul că s-au realizat foarte multe în ultimii ani și am sentimentul că acum nu prea mai avem Uh, loc de atât de multă îmbunătățire a eficienței. Și mi s-a atras atenția asupra faptului că în acest studiu nu s-a luat în calcul suficient nu s-au luat în calcul uh, suficient tot, toate elementele care afectează acest lucru. Deci posibilitatea pentru o eficiență crescută este mai mic decât sugerează studiul. În ceea ce privește impactul asupra societății, uh, așa cum am văzut, este un impact neglijabil, dar dacă le exprimăm în euro și nu în procentaje, ar, lucrurile ar sta la fel? Am avut în trecut uh, o sumă de 500 și ceva de milioane, acum vorbim de 2,5 miliarde, deci de unde vine această diferență și care este costul asupra societății prin comparație cu beneficiile, pentru că și la beneficii avem cifre diferite. Dacă ne uităm foarte atent la toate aceste uh, cifre, um, puteți spune care sunt cele corecte? Mulțumesc, mulțumesc, doamna Lichtenberger. Mulțumesc pentru prezentare, pentru studiu. Sunt de acord cu ceea ce au spus colegii mei și anume Consiliul se poate bucura de și mai mult timp de discuție acum. Dacă studiez cu atenție acest, această prezentare, atunci găsesc și eu aceleași lucruri despre care s-a discutat deja și voi da câteva exemple în ceea ce privește faptul că costul final nu va fi foarte afectat de aceste taxe. De ce nu se face o, o comparație mai uh, de, de amploare? S-a discutat ea și situația de acolo în ceea ce privește tonajul vehiculelor. Ar trebui să existe un fel de flexibilitate în sistem și ar trebui luată în considerare. Eu cred că acest lucru ar fi fost interesant și perspectivele pentru dezbatere ar, ar fi fost mai interesante. În ceea ce privește acceptanța, ați uh, vorbit des, despre lucrurile care sunt cele mai importante. Dacă ne uităm care vor fi consecințele asupra prețurilor, asupra acestor coridoare, atunci vom observa că formele care vor exista în viitor vor fi și mai absurde. Există prețuri care sunt stabilite și dacă folosim și noi trebuie să folosim uh, metode matematice de calcul. Mi se pare că abordarea a fost totuși prea politică. Probabil că nu am înțeles eu foarte corect citind așa pă, rapid, dar aș dori să știu următorul lucru. Vorbeați despre eficiența unui model și exact aici, la acest model, are o limită superioară și una inferioară. N-ar fi fost de ajuns să există o limită inferioară pentru eficiență? Să spunem că între, sub 3-4 cenți uh, nimic nu e eficient, nu ar fi fost bine să fi, pus, să fi fost pus o astfel de limită? elasticitatea acestui uh, model ar trebui testată și în ceea ce privește această limită de jos. Și m-a mai uimit și evaluarea pe care ați făcut-o pentru sistemele care vor fi compatibile până în anul 2012. Eu nu cred că se va întâmpla așa. Dacă urmăresc dezbaterele, atunci dezbaterele înțeleg că acest sistem va fi unul singular în Europa și nu vor exista altele. Nu sunt la fel de optimistă ca dumneavoastră în această privință. Un al doilea punct. Vorbeați despre niște măsuri discriminatorii în ceea ce privește statele de la periferia Europei. Vreau să vă spun că deja există o asemenea situație. Statele care sunt foarte transportate sunt cele în care se înregistrează aceste efecte negative care în alte țări nu există pentru că traficul este organizat altfel. Trebuie luate în considerare și aceste lucruri. În ceea ce privește costurile legate de congestionare, acestea au efecte asupra impozitului. Mr. Zila. Uh, paldies par šo pētījumu. Es domāju, ka uh, šī prezentācija parāda, ka mums ir vēl vairāk. Mulțumesc. De fapt, se poate vedea că există argumente noi, de exemplu, în ceea ce privește poziția mai multe state în Consiliu. Ideea este că costurile externe au fost deja plătite. Întrebarea însă este cine le plătește? Țara mea, Letonia, nu are nici măcar prima eurovinietă și contribuabilii din Letonia plătesc pentru utilizarea drumurilor noastre prin pro, pro, proiecte de infrastructură și acest lucru nu este corect. Dacă ne-am gândit mai bine la noua directivă pentru eurovinietă, eh, de exemplu în ceea ce privește poluarea aerului, aceasta reprezintă 4 5 din cost, costul extern. Acolo, de exemplu, decizia Rusiei care uneori a interzis transportatorilor letoni și lituanieni să traverseze granița și a cauzat o congestie majoră, aceasta nu mai este doar o problemă pentru Letonia. După cum a spus doar și doamna Lichtenberger, statele periferice au alte probleme și sunt sigur că această cercetare arată că impactul asupra prețului final al bunurilor nu este chiar atât de mare, însă, de exemplu, specula cu combustibili, cu carburanții pe piața mondială influențează prețurile mult mai mult. Dacă ne bazăm deciziile pe felul în care un proces sau altul influențează prețul final, trebuie să schimbăm modalitatea în care luăm decizii. Și aș dori să spun că dacă un stat împrumută de la Comisia Europeană sau de la FMI, atunci atunci aceste costuri nu vor fi uh, recuperate pentru că nu se pot internaliza aceste costuri externe. Domnul de Grandes Pascual. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu subcint, după cum mi-ați cerut. Este un subiect pe care îl cunoaștem cu toții și nu ne-am schimbat foarte mult opinia raportul din partea Comisiei este uh, într-un fel ca și cum ți s-ar prezenta o mireasă care este urâtă. Și Comisia spune că nu există un cost adăugat și că rezultatul, efectul asupra produselor este uh, unul foarte mic, deci care este uh, rostul acestei măsuri? E bine, Comisia spune că avantajele macroeconomice vor avea efecte microeconomice. Însă, în mod serios, eu salut efect, eforturile făcute cu această directivă, însă acest raport nu reflectă datele, reflectă virtutea internalizării costurilor externe. Și dacă nu ne asigurăm că această măsură va fi extinsă prin simbioză și la alte forme de transport, eu nu uh, sunt foarte convins că are vreun rost. Vom reveni la acest subiect în viitor și atunci vom putea dezbate aceste puncte. Însă, acestea fiind spuse, nu vreau ca această mireasă să mi se fie, să-mi fie prezentată în niciun fel de fel. A, se pare că nu există avantaje nici pentru Uniunea Europeană și nici pentru statele membre. Este un drum care nu duce nicăieri. Poate că a, vă putea câștiga ceva timp. Vă mulțumesc, domnul Lightfield. Mulțumesc, domnule președinte. E un studiu minunat cel pe care l-am primit din partea comisiei. Ne arată un lucru în mod foarte clar. Cei care până acum nu au plătit aceste costuri nu vor suferi niciun viitor. Nimeni nu va avea de suferit dacă va fi introdus această nouă directivă. După părerea mea, ne-am fi putut lipsi de acest studiu, însă nu s-a întâmplat așa ceva. Are, reieșit exact ceea ce s-a spus. Prețurile nu vor crește, principiile vor fi îndeplinite, S-a vorbit despre diferite sectoare care nu vor fi afectate, camioanele nu vor mai face atâta, atât de mult zgomot, emisiile vor fi scăzute, congestionarea va fi mai mică. Dar mie mi se pare că poziția comisiei este una superficială. Dacă se vorbește despre uh, protejarea climei, despre altfel de metode de transport, atunci cum se poate spune așa ceva? S-a vorbit deja despre cele 30%, dar unde rămân celelalte 70%? De ce nu vorbim despre industria grea care ajunge acum spre marginile Europei? Eu nu înțeleg acest lucru și cred că ar fi trebuit luat în considerare în studiu. Am auzit uh, și întrebarea doamnei Lichtenberger. Este foarte clar de ce nu apare acest lucru în studiu pentru că dacă ar fi apărut, s-ar fi zis că nici aici nu există un efect negativ în ceea ce privește eurovineta. Cred că trebuie să ne gândim mai mult și anume de ce nu s-a introdus nu s-au introdus emisiile de dioxid de carbon în acest studiu. Ce face Consiliul acum este, acum este un gest lipsit de răspundere, nu se pot răgăna lucrurile atât de mult și de aceea trebuie ca Consiliul să reacționeze. Thank you. Mrs. Foster. Vă mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu am înțeles acest raport nu știu dacă ne ajută foarte mult. Însă, nu știu câtă muncă a fost depusă în acest raport, însă mă întreb dacă trebuie să intrăm în detaliu la 0,3% și așa mai departe. Însă, paragrafele de la sfârșit conțin o presupunere acolo se spune că majoritatea acestui volum uh, se va schimba. Motivul pentru care avem atât de multe, uh, mult trafic rutier este că uh, traficul feroviar este atât de scump. Însă trenul trebuie să plece de la Uh, locul unde se află produsele la destinație și acest lucru nu se poate întâmpla, așa încât ajungem din nou la camioane. Aș întreba comisia cine a fost consultat în legătură cu acest studiu, pentru că trebuie să uh, întreprindem pași pentru a neutraliza aceste probleme. Cred că statele membre vor să decidă, dacă, trebuie să decidă dacă se introducă taxe de congestie sau altfel de taxe. Pe mine mă uh, Uh, îngrijorează minimul de 3,5 tone. Însă aici, după cum am spus, este ce părere are industria de transport, transport, transport de marfă în legătură cu această problemă. Vă mulțumesc, doamna Foste, domnul Cork. Mulțumesc, domnule Pascuarelli. Eu um, admir munca dumneavoastră în uh, Comisia Europeană. Însă studi, rezultatele studiului sunt îndoielnice și pentru mine studiul arată doar un zid birocratic care nu are efecte. Se arată faptul că um, cei, că cei care trebuie să suporte costurile nu vor fi încurajați să cumpere noi vehicule prin această nouă directivă. Faptul că vorbiți despre anumite reduceri, acestea se pot face și pe alte căi și nu neapărat așa. Cred că ar fi chiar mai ecologic să mergem pe alte căi vorbeați despre sistemele inteligente. Pentru asta nu trebuie să schimbăm eurovinieta. Mai vorbeați și despre alt fel de mijloace pentru o mobilitate durabilă. Mie mi se pare o glumă. În Germania se plătește foarte mult pentru infrastructură. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Van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 În al doilea rând există rezultatele totale nete. 2,4 miliarde, însă am văzut și alte cifre care erau mult mai scăzute. Ați putea să ne spuneți de ce ați ajuns la această cifră de 2,4 miliarde? Și dacă costurile vor crește cu 0,35%, ce înseamnă acest lucru pentru Olanda, că se va ajunge la o, o creștere totală cu un miliard sau 10-15 miliarde? Dacă venitul total din acest sistem este 2,4 miliarde, cum veți echilibra această sumă? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Van Calen. Domnule Pascoarelli. Exist, vi s-au pus anumite întrebări, anumite bănuieli că acest studiu uh, a fost cerut de Consiliu pentru că el nu, nici Consiliul nu poate să caze de acord. Voi încerca să răspund, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Nu știu dacă voi putea să răspund satisfăcător uh, domnilor și domnilor deputați. Nu voi răspunde în legătură cu politica, pentru că nu discutăm propunerea europeană, ci studiul întreprins uh, cu o metodă științifică și cu cele mai bune instrumente disponibile. Am încercat să calculăm efectul directivei Eurovinietă propus de comisie în situații reale. voi limita răspunsurile la studiul în sine și nu la uh, propunerea comisiei. În primul rând, studiul este ceea ce este. Nu acoperă ceea ce au spus mai mulți deputați, probleme cum ar fi alegerea modului de transport, costurile relative ale transportului feroviar și al celui rutier, politica pe care Uniunea Europeană sau Comisia ar trebui să o urmeze în ceea ce privește internalizarea și externalizarea. Cred că am spus ceva în introducere, nu voi repeta aici faptul că prin eurovinietă atacăm doar un segment al unei probleme mult mai mari, însă este un segment foarte important. Responsabilitatea pentru congestie nu cred că voi intra în probleme de politică aici. Recunosc că sunt conștient că că autocamioanele nu sunt singurele vehicule responsabile pentru congestie. Însă, mijloacele de care dispunem sunt instrumentele pe care ne le acordă tratatul în ceea ce privește politica de transport și nu ne putem referi la autoturismele individuale. Acest lucru poate fi făcut în diverse moduri de către statele membre. Și Domnul Talal a pro- propus acest lucru în raportul său de anul trecut. S-a propus să se înainteze în aceeași direcție. Se recunoaște că cauzele congestiei nu pot fi impuse doar unei categorii de utilizator și statele membre trebuie să aibă o atitudine holistică în legătură cu utilizarea instrumentului comunitar și a măsurilor naționale. Doamna Henis Plaschard, dacă am înțeles bine ce ați spus, vă întrebați dacă diversele simuluri au ținut cont de regulamentele în ceea ce privește orele de condus, perioadele de uh, odihnă și răspunsul este da, am ținut cont de acestea. Ați uh, vrut să cunoașteți costul acestui sistem. Acest lucru depinde de alegerea individuală a statelor membre și de uh, disponibilitatea facturării electronice și plăților electronice. și acest sistem de plată electronică va fi introdus aproape global în 2012. Nu este vorba de armonizare, este vorba de interoperabilitate, ca diversele sisteme care există acum să devină interoperabile. Și Comisia a luat o decizie cu foaia de parcurs pentru pentru 2012 susținută nu doar prin studii, pentru ca acest lucru să se întâmple în 2012. Acesta este obiectivul. Însă nu trebuie să mă pierd în această paranteză. Aceste uh, opțiuni depind și de statele membre. Bineînțeles, introducerea unui sistem total nou un, pe o uh, secțiune unde nu se aplică taxe acum ar fi mai scump decât uh, în secțiunile unde se aplică uh, deja eurovineta. Însă nu pot să rezum aici impactul acestui nou sistem. Uh, cele 2,3 miliarde de beneficii și avantaje sociale din aceste studii. Există un element de presupunere aici și anumite presupuneri te duc la anumite concluzii. Să ai un, un detaliu în legătură cu aceste avantaje societale Uh, apare aici un tabel pe care nu îl voi repeta. Este o într-un fel o evaluare bazată pe o presupunere și pe experiența de până acum. Însă, în mod global, am introdus și reducerea costurilor externe, uh, modificarea modală, reducerea poluării, reducerea zgomotului, uh, uzura normală congestia, uh, economiile datorate reînnoirii flotei, care va duce la scăderea poluării, de asemenea. Uh, efectele creșterii taxei din Elveția a fost o uh, creșterea eficientizării utilizării vehiculelor. Astfel am ajuns la aceste cifre. A mai existat o întrebare în legătură cu beneficiile, în legătură cu reducerea de emisii de dioxid de carbon. Domnule Lichtfried, ceea ce am spus eu a fost că din mai multe motive am discutat raportul domnului Al-Hadraui, Comisia a făcut o alegere politică să nu includă dioxidul de carbon în această propunere. Însă de vreme ce dioxidul de carbon este emis în atmosferă, ca urmare a arderii hidrocarburilor, reducerea congestiei pe care ar, o, ar induce o, o taxă pe congestie a fost calculată pentru a corespunde cu o scădere a emisiilor de CO2 corespunzătoare la 8%. Atât pot spune. Acum însă, bineînțeles că Comisia vă stă la dispoziție pentru explicații suplimentare la, de ordin bilateral. Vă mulțumim, domnule Pascarelli. Am ajuns astfel, astfel la sfârșitul ordinii de zi pentru astăzi. Acum va avea loc reuniunea coordonatorilor. Vă reamintesc că ne întâlnim mâine la ora 15 în această sală. Vă mulțumesc. Mulțumesc și interpreților și din cabine și din sală. Vă mulțumesc.